Diamo inizio. Bună ziua tuturor, vă propun să începem lucrările noastre. Benvenuti a tutti, diamo inizio alla commissione. Vă urez tuturor bun venit și vă propun să începem lucrările comisiei noastre. Avem o după-amiază foarte încărcată, de aceea voi examina pe scurt punctele pe care trebuie să le discutăm. Din motive tehnice, interpretarea nu este disponibilă în toate limbile de lucru ale comisiei noastre și astăzi și mâine nu vom asigura interpretare pentru olandeză, bulgară, slovenă, daneză și finlandeză. limba greacă va, va fi asigurată doar în mod pasiv. Deci puteți să vorbiți limba greacă, însă nu veți putea asculta în căști. Apoi, în ceea ce privește ordinea de zi, din anumite probleme de trafic, doamna Patrao Neves nu poate fi prezentă astăzi și deci vom amâna acest punct, acest raport, um, punctul 6 de pe ordinea de zi, pentru ședința de mâine, după voturi. Dacă nu sunt alte observații, atunci ordinea de zi se adoptă cu această modificare referitoare la punctul 6. Dacă nu sunt observații până la finalul acestei uh, ședințe, atunci procesul verbal al ședințelor din 15 ianuarie și 26-27 ianuarie va fi considerat ca fiind adoptat. Deci dacă nu sunt observații până la sfârșitul ședinței de astăzi. Ședința de astăzi este transmisă în direct prin web streaming și o sală de ascultare va fi disponibilă mâine dimineață. Mâine va fi ziua cea mai grea pentru că vom avea foarte multe voturi. Aș dori să vă informez de asemenea asupra faptului că mâine directorul general al Organizației Mondiale a Comerțului, domnul Pascal Lamy, va fi prezent la uh, ședința Comisiei INTA, mâine la ora 15. El va veni să prezinte modul în care avansează negocierile rundei de la Doha și toți membrii Comisiei noastre care doresc să participe la această ședință pot, bineînțeles, să o facă. Repet încă o dată, directorul general al OMC, Pascal Lamy, mâine va fi prezent la ora 15 în ședința Comisiei INTA. Cei care doresc să participe la acea ședință, bineînțeles, pot să o facă. Vom începe imediat cu punctul 4 de pe ordinea de zi și anume măsuri specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii. E vorba de raportul domnului Luis Paolo Alves. Propunerea comisiei a fost prezentată în octombrie în procedura de consultare duce la modificarea regulamentului 247-2006 și fixează măsuri specifice pentru agricultură în regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene. Și asta mai ales în scopul de a introduce, de a prelungi sau de a adapta anumite derogări care există pentru insulele Azore, insulele Canare, insula La Réunion, insula Madère, în sectoarele zahărului, laptelui și a vinului. Acest dosar acum a fost transferat uh, în uh, procedura de codecizie ca urmare a intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona și adoptarea acestui regulament modificat este destul de urgentă. Cările trebuie să intre în vigoare la cât mai repede posibil. Dau imediat cuvântul domnului Alves și doresc să salut și reprezentanții comisiei și anume domnul Ulgard, care este prezent astăzi în sală. Domnul Alves, aveți cuvântul. Quero que deixe aqui uma mensagem de solidariedade. domnule președinte. Dați-mi voie mai întâi să-mi exprim un mesaj de solidaritate față de familiile victimelor ca urmare a evenimentelor tragice care au avut loc recent în insula Madeira. Eu, în calitate de portughez, nu pot să nu menționez Uh, faptul că Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de o solidaritate activă față de insula Madeira și față de regiune ultraperiferice. În aceste regiuni, Uniunea Europeană trebuie să-și facă simțită prezența și acolo solidaritatea este cea mai necesară. De aceea este foarte important ca Uniunea Europeană să fie prezentă. Revin acum la raportul nostru. Propunerea raportorului, propunere pe care ne este prezentată astăzi, se referă la o propunere de regulament care prevede anumite modificări în ceea ce privește regulamentul 247-2006, care fixează măsuri specifice pentru agricultură în beneficiul regiunilor ultraperiferice ale Uniunii Europene. E vorba de o propunere de regulament, dar mai degrabă de natură tehnică, iar modificările uh, introduse se referă la introducerea, prelungirea sau adaptarea anumitor derogări acordate sectoarelor zahărului, laptelui și vinului. Pe ansamblu, eu sunt de părere că aceste schimbări vor fi benefice pentru regiunile ultraperiferice. Însă, bineînțeles, trebuie să vedem cum anume se va realiza această reformă. Putem constata că e nevoie de anumite schimbări de fond care trebuie să intre în vigoare. Însă, având în vedere situația economică dificilă din aceste regiuni, care sunt, uh, aș spune, în mod natural mai fragile și mai vulnerabile și mai ales în perioada de criză ca cea pe care o traversăm acum, și știm că această criză este prezentă și în aceste regiuni ultraperiferice, ei bine, aceste sectoare de activitate au fost afectate profund de uh, criza recentă. Producția de lapte reprezintă în insulele Asore 30% din producția de lapte portugheză și un raport recent al Curții de Conturi Europene, care se bazează pe cifrele Comisiei, pune accentul pe faptul că progresiv vor dispare exploatările uh, de agricole uh, din sectorul laptelui și având în vedere deciziile luate în contextul revizuirii uh, politicii agricole comune, știm că există un deficit care se instalează. În ceea ce privește acum sfecla de zahăr, de asemenea, aceasta reprezintă o sursă deosebit de importantă de venituri. Pentru a încuraja o diversificare a agriculturii, e nevoie ca producătorii să aibă o perspectivă pe termen lung, iar agenții economici trebuie să fie capabili să aibă o activitate comercială și industrială pe măsură. De aceea propun ca derogarea care există la articolul 4 al acestui regulament care permite asărelor să uh, exporteze anumite cantități maxime de zahăr să fie deci această derogare prelungită până la un prag de 3.000 de tone pe an. Și având în vedere nevoile pieței locale, care sunt estimate în jur de 5.000 de tone pe an, atunci această posibilitate de export de 3.000 de tone pe an ar permite acestui sector de activitate să devină un sector de activitate viabil. Acest lucru, bineînțeles, nu va avea un impact deosebit asupra concurenței, pentru că producția de zahăr din Asore nu reprezintă decât 1% din producția de zahăr portugheză și mai puțin de 0,05% din producția europeană. În plus de aceasta, ca urmare a măsurilor de reformă, și a bilanțului de sănătate al PAC, ne dăm seama că e nevoie de a activității agricole în această uh, regiune. Și singura unitate economică care se ocupa de producția zahărului a fost întărită din punct de vedere financiar. Este deci necesar să acordăm insulelor Azore o posibilitate, o derogare în ceea ce privește exportul de zahăr brut, așa cum propune Comisia în, în documentul său. Acum, în ceea ce privește deficitul structural, în ceea ce privește producția de lapte în insule Canare, știm că laptele praf de origine vegetală, grăsimi de origine vegetală, reprezintă un produs de în, un înlocuitor. De, comisia propune să se folosească această posibilitate de derogare până la 31 decembrie 2013, astfel încât această regiune să poată să uh, continuă producția. Laptele reprezintă un element de bază în alimentația locală care nu trebuie să fie utilizat decât pentru uh, alimentația locală și atunci raportorul este de părere că această derogare poate fi acceptată, poate fi acordată în mod permanent. Producția locală de lapte este insuficientă și în insula La Réunion și în insula Madeira. Și raportorul susține, deci, această extindere a derogării în ceea ce privește uh, producția uh, laptelui pentru consumul uman. De asemenea, este de acord cu uh, înlăturarea anumitor obligații de a determina care sunt cantitățile de lapte proaspăt obținute în mod local. în ceea ce privește propunerea făcută de către Comisie pentru a adapta acest regulament prin modificările ce vor fi introduse în uh, acest regulament 247-2006, ei bine, anumite prevederi trebuie restabilite. Apoi, în ceea ce privește celelalte amendamente din uh, raport, acestea se referă la faptul că tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare și deci uh, acordă schimbările și necesare pentru temeiul juridic, pentru procedura de comitologie și pentru posibilitatea de a aplica în mod retroactiv regulamentul, în așa fel încât modificările operate față de derogări să poată să intre în vigoare în ianuarie 2010, după cum speră sectoarele de activitate implicate. Ce pot să vă spun este că eu voi vota în mod favorabil Comisia pentru Dezvoltare Regională, de asemenea, noi am conlucrat, e vorba de un raport echilibrat, care sugerează câteva modificări. Uh, după cum știți, în Comisia Regii, acest document a, odată ce va fi adoptat în Comisia Agri, va fi rapid adoptat de asemenea și la REGI. În concluzie, ce pot să vă spun este vorba de un prim raport. Comisia noastră are noi competențe legislative, având în vedere intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Iar în acest context, eu sunt dispus să discutăm și să analizăm eventuale propuneri suplimentare. Pot să vă spun de asemenea că sunt conștient de Uh, răspunderea ce îmi revine în acest domeniu și voi încerca să apăr punctul de vedere al Parlamentului European pentru ca acest regulament să poată fi adoptat în prima lectură, în așa fel încât agricultura noastră să poată beneficia de noi măsuri care ar fi trebuit să intre în vigoare deja în ianuarie 2010. Grazie, onorevole Aldesi. Adesso diamo... Mulțumesc. Acum deschid dezbaterea. Cine dorește să ia cuvântul? Dacă... Vă rog, domnul Albert Des. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich bei... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi eh, aș dori să mulțumesc raportorului pentru raportul său eh, care se ocupă de regiunile ultraperiferice și aș vrea uh, să exprim uh, și eu, în numele grupului meu, uh, gândurile noastre pentru victimile catastrofei din Madeira. În ceea ce privește regiunile ultraperiferice, este important uh, să avem reglementări care să le permită să păstreze o agricultură durabilă. În mandatul trecut m-am ocupat deja de rapoarte pe aceste teme și uh, știu că unele insule depind efectiv de anumite produse și de aceea trebuie să ne asigurăm că ele uh, beneficiază de infrastructurile necesare. De exemplu, pentru zahăr, care este o materie foarte importantă, care nu mai are multă importanță în Europa. Eu, de exemplu, vin dintr-o regiune unde producem uh, sfeclă de zahăr, uh, Dar uh, producția de zahăr din uh, insule este foarte importantă pentru acestea, mult mai puțin pentru noi în Europa continentală. Sper că acest raport va merge în direcția cea bună. Mulțumesc! Luis. Mulțumesc! Luis uh, Capula Santos are cuvântul. Vă rog! Obrigat, <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte! Aș dori să sprijin acest raport Cred că abordarea raportorului uh, este una bună din punctul de vedere al celor care cunosc realitățile din aceste zone. Avem impresia că e vorba de zone mici uh, în comparație cu problemele pe care le avem de rezolvat de obicei. Nu ne dăm întotdeauna seama de importanța acestor măsuri pentru comunitățile acestea atât de îndepărtate de Europa continentală, undeva în Atlantic, la jumătatea distanței uh, dintre noi și Statele Unite. Deci aceste mici discriminări au o importanță foarte mare pentru ei. Felicit raportorul și grupul meu sprijină aceste propuneri. Mulțumesc! Parola. Mulțumesc, domnul George Lyon are cuvântul. Uh, thank you, uh, Mulțumesc, domnule președinte și eu doresc să mulțumesc domnului raportor pentru acest raport. Am ascultat cu foarte, multe, foarte multă atenție pro, propunerile sale. Uh, eu sunt uh, fermier în Scoția, poate nu chiar atât de departe ca și cei din Madeira, dar înțeleg logica raportorului de a acorda un acces uh, privilegiat la piață pentru exporturile de sfeclă de zahăr spre restul Europei. Sunt de acord cu cei antivorbitorii mei că acest raport merge în direcția cea bună și îl putem sprijini pentru a sprijini aceste insule, lucru important uh, pentru solidaritatea europeană. Vreau să-l felicit deci pe raportor pentru toate propunerile și pentru raport în general. Mulțumesc. Se pare că grupurile, toate grupurile sunt de acord. James Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să mulțumesc raportorului pentru acest raport excelent și grupul meu înțelege problemele din Madeira și ne-a șocat ce s-a întâmplat acolo. Aceste insule, într-adevăr, au nevoie de ajutor suplimentar. Am fost uh, în Azore cel puțin de două ori în trecut, dacă nu de trei ori, și înțeleg foarte bine cât este de importantă această producție um, și agricultura în general pentru ei. Am uh, cunosc uh, și problema, problemele sectorului producător de lapte din uh, insulele Azore și cred că ideea pentru sfecla de zahăr este una foarte bună, chiar dacă în întregul context european este una cu repercusiuni minime. Deci sprijinim acest raport cu multă plăcere. Grazie. Mulțumim, James. Martin Holt a cerut cuvântul. Ja, ich kann mich im Wesentlichen meinen Vorrednern anschließen. Mulțumesc. În principiu sunt și eu de acord cu antevorbitorii mei. Mulțumesc raportorului pentru acest raport. Se vede foarte clar că domnul raportor a studiat problema în mod aprofundat. Dar aș vrea să spun un lucru, să nu uităm, este important să spunem că această comisie ține cont de problemele uh, regiunilor ultraperiferice și dacă reușim să transmitem acest mesaj, imaginea Uniunii Europene în aceste regiuni uh, nu va fi decât îmbunătățită. Bineînțeles, pentru piața europeană aceste cantități uh, sunt minime și de aceea e bine să le punem la dispoziția acestor regiuni. Mulțumesc! Tonel. Bine, și eu doresc să mă alătur antervorbitorilor, să doresc să-l felicit pe colegul nostru pentru contribuția sa, pentru raportul său și dau acum cuvântul domnului Ulgard în numele Comisiei. Vă rog. Pars. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Și uh, eu, în numele Comisiei, uh, doresc să exprim uh, cele mai bune sentimente față de locuitorii din Madeira. Comisia deja a spus că este gata să ajute cum poate. Acum, în ceea ce privește agricultura, autoritățile locale pot să propună o modificare a planului de dezvoltare rurală, precum și de modificarea planului bazat pe uh, decizii anuale. Deocamdată atât pot să spun uh, până în momentul de față, dar bineînțeles cu toții înțelegem situația din Madeira. În al doilea rând, doresc să spun că este o onoare pentru mine să mă aflu la ședința acestei comisii. Pentru prima dată discutăm o propunere de adoptat în decizie conform tratatului de la Lisabona Cred că vom coopera foarte bine cu Parlamentul, așa cum uh, s-a întâmplat și în trecut. Cooperarea noastră a fost excelentă, sper că va fi excelentă și pe viitor. Acum, în ceea ce privește subiectul discutat astăzi, Comisia, în propunerea sa, a spus foarte clar că cazul insulelor Azore, în ceea ce privește zahărul, este unul uh, special și am recunoscut acest lucru și în trecut, în momentul adoptării regulamentului cu o derogare pentru insulele Azore. Poate ar trebui să explic puțin sistemul. Sistemul se bazează pe ideea că situația acestor insule este dificilă, sunt departe de continent, condițiile economice sunt diferite, costurile de producție sunt mai mari și așa mai departe. Deci, situația ofertei este diferită, și în, pentru consumul local putem să oferim acestor insule uh, produse la prețuri mai mici. De asemenea, putem să le permitem să importe fără taxe vamale. Dar problema este că se cere o excepție de la regulile generale prin care Societatea producător, producătoare de zahăr din insulele Azore, Sinaga, ar putea importa zahăr la prețuri mici, nu cele din prezente pe piață, să proceseze acest zahăr și să îl retrimită pe continent și să câștige de pe urma diferenței de prețuri cu prețurile mari din Uniunea Europeană. De aceea, Uh, această societate s-ar afla în condiții diferite de uh, ceilalți producători de zahăr din Uniunea Europeană, care pot să um, importe țările, din țările ACP și alte țări, dar trebuie să plătească prețul stabilit. Pot importa și conform unui, unor uh, cote din Brazilia, în primul rând, care este cel mai mare producător și exportator de zahăr din lume, dar trebuie să plătească taxe de 98 de euro pe tonă. Deci aici s-a cerut o excepție de la regulă pentru a nu plăti taxele, să cumpere mate, uh, materia respectivă, zahărul uh, ieftin în Brazilia și apoi să vândă în Uniunea Europeană. Este o discriminare în favoarea unei singure companii. Puteți spune că nu, nu contează pentru că e vorba de cantități mici, dar în trecut, uh, în Portugalia, mai exista o companie producătoare de zahăr uh, la Porto care um, a dat judecată această companie care trimitea zahăr din insulele Azore înspre continent în ciuda Um, regulamentului care spunea că se poate face acest lucru conform uh, cantităților tradiționale de 141 de tone. Dar această companie a exportat mai mult, o cantitate de aproximativ 3.000 de tone și această companie din Porto a dat Sinagra judecată și a câștigat uh, procesul cu sprijinul Comisiei pentru că era vorba de o distorsionare clară a concurenței. Deci, problema nu este una de cantitate, ci problema este discriminarea, elementul discriminatoriu din propunerea de amendament. A existat o fază tranzitorie în care această companie putea să uh, exporte zahăr înspre continent, dar s-a considerat că aceasta era o decizie pe termen bine determinat pentru a permite restructurarea acestei companii. Pentru ca ea să se poată să se reprofileze, de exemplu, înspre industria chimică și gata. Acum, această perioadă de tranziție permisă nu a permis companiei sau autorităților locale să dezvolte producția de uh, sfecle de zahăr în surile Azore pe cât se spera și în ciuda faptului că producția locală de um, de zahăr este subvenționată. A fost subvenționată cu 500 de euro pe hectar, acum e vorba de 1300 de euro pe hectar pentru producția de sfecle de zahăr. Și ajutorul pentru procesare, el a fost mic la început și acum este de 400 de euro pentru 100 de kilograme de zahăr. Deci, iată, e vorba de sume mari uh, ajutoare acordate acestei companii. dacă s-ar permite sau s-ar prevede o derogare suplimentară de la regulile generale, ar trebui să existe o justificare clară că de data aceasta se vor obține obiectivele și rezultatele sperate când s-a acordat prima derogare și care nu a avut succes. Dacă nu se poate justifica foarte clar în termeni economici că după încă o derogare suplimentară, această companie tot nu va fi viabilă, în ciuda um, sporirii ajutorului pentru producția de texte de, de sfecle de zahăr și pentru procesarea zahărului, sincer, nu există justificare pentru astfel de excepție și nu am face decât să prelungim moartea anunțată a acestei uh, producții. Comisia sprijină ideea diversificării producției din insulele Azore, unde producția de lapte este atât de importantă și apar probleme de mediu din, în cauza densității mari de vaci la hectar. Deci, sprijinim acest lucru, dar autoritățile locale trebuie să se angajeze foarte clar pe această cale, trebuie să existe un plan de restructurare cu mijloace financiare care să ne asigure că această companie nu va mai uh, trebui să fie sub perfuzie tot timpul și că va exista o bază durabilă pentru producția și procesarea trestei de zah- uh, speclei de zahăr, mă scuzați. O piață există de aproximativ 5.000 de tone, dar piața nu trebuie să, existe, să fie pe continent, trebuie să fie piața locală. Deci, Comisia, în momentul de față, nu acceptă amendamentul propus de către raportor, din motivele menționate. În ceea ce privește propunerea Comitetului Regiunilor, există ideea ca exporturile să fie limitate în cantitățile tradiționale. Comisia este rezervată și în legătură cu această propunere pentru că riscăm crearea unui comerț artificial, importul la prețuri mici din uh, țări terțe și reexportarea înspre continent. Dar putem accepta logica că în aceste regiuni ultraperiferice, Azore, uh, din Azore înspre Madera sau din Madera în insulele Canare, trebuie să se permită aceste exporturi, dar pentru că ele au condiții echivalente, dar nu putem accepta ideea unor transferuri ca aceste insule să importe la prețuri mici, să reexporte înspre continent în detrimentul altor concurenți. Deci, dacă nu există motive serioase care să justifice așa ceva, Comisia rămâne rezervată. Mulțumesc! Bine. Molto bene, Lars. Mulțumesc. Lars Urgat. Ne-ați dat multe informații interesante. Domnul Luis Paulo Alves. Gostaria de dizer-vos o seguinte. O que nós pretendemos... Aș dori să spun că ceea ce noi încercăm să facem pentru insulele Azore este să le dăm încă o ocazie de a oferi această derogare ce li s-au acordat în 1996. Em phasing out das cotas leiteiras. Iată că ne aflăm acum într-o situație în care eliminăm în mod progresiv aceste cote comunitare și există un anumit risc, și anume ca anumite exploatări agricole să fie pur și simplu abandonate din cauza aceasta. Iar cultura cea mai potrivită în uh, aceste exploatări agricole este totuși cultura sfeclei de zahăr. De aceea trebuie să menținem această filieră, în așa fel încât producătorii care, uh, ca urmare a eliminării cotelor de lapte, să poată totuși să continue în acest domeniu agricol cu o activitate care să compenseze. Apoi ați evocat și chestiunea aceasta de mediu uh, în Azore. Ne aflăm acum într-o perioadă de criză economică. Iar cadrul de punere în aplicare uh, se va înrăutăți dacă e să comparăm cu situația care exista la sfârșitul anului 2009. În plus de aceasta, noi nu cerem o derogare pentru o întreprindere, ci cerem o măsură de politică agricolă care să poată să durabilizeze din punct de vedere economic și social o activitate economică și o producție alternativă, ca o alternativă a producției de lapte. Industria de prelucrare este doar un actor din această filieră. Și acest actor, bineînțeles, are partea sa de responsabilitate în întregul lanț de producție. În trecut, s-a lansat această posibilitate de acordare a derogărilor și cred că trebuie să continuăm în acest sens. Și nu trebuie să stigmatizăm întreaga filieră, întregul lanț de producție. N-ar trebui, de asemenea, nici să împiedicăm insulele Azore să beneficieze de această posibilitate de a schimba Uh, acest element al politicii agricole. De aceea, dând dovadă de deschidere și de flexibilitate pentru a examina aceste amendamente, în așa fel încât să putem articula acest punct de vedere cu punctul de vedere al Comisiei, e bine, suntem de părere că um, aceste măsuri vor fi extrem de utile pe viitor. Bine, Luis. Mulțumesc, Luis. Mulțumesc tuturor vorbitorilor. Aș dori să vă amintesc că vom vota pe 17 martie. Vă mulțumesc tuturor și aș dori de asemenea să-mi exprim solidaritatea față de cetățenii din Madeira. Ă, dacă nu sunt alte comentarii, să trecem la punctul 5, simplificarea PAC. În martie 2009, Comisia a publicat o comunicare care arăt, descria activitățile uh, care s-au desfășurat din 2005. Uh, ă, totuși, dimensiunile posibile simplificări sunt foarte ample și Comisia a încercat să uh, clarifice aceste puncte și să explice măsurile menite să simplifice viața agricultorilor. Și eu aș dori să vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vă referiți pe bună dreptate la uh, comunicarea din în 2006. E vorba de, e vorba de îmbunătățiri uh, pe mai multe nivele și vedem aici posibilitatea de a ajuta, uh, a ajuta pe agricultori pentru că vedem o parte din legislație a devenit foarte birocratică și avem acum posibilitatea în comisia noastră să ne folosim de influența pe care o avem, astfel încât reforma viitoare a PAC să fie mai uh, utilă, să fie utilă agricultorilor și utilizatorilor și să reducă sarcina birocratică care afectează în acest moment sectorul agricol. În al doilea rând, aș dori să subliniez faptul că nu este un uh, raport care propune reforma PAC. Acesta va veni mai târziu. Prin urmare, nu vin cu propuneri de schimbări ale politicilor și rog pe colegii mei să uh, Uh, țină cont de acest lucru atunci când înaintează amendamentele. Acesta este pasul următor. În al treilea rând, înaintea acestor, uh, acestei reforme, avem acum uh, posibilitatea de a vedea măsurile ce pot fi luate în continuare. Este un raport din proprie inițiativă și colegii uh, mei sunt rugați să uh, țină cont de faptul că dimensiunile raportului sunt limitate. Prin urmare, nu am putut oferi uh, detalii privind toate elementele ce ar putea fi simplificate, dar sunt deschis tuturor sugestiilor dumneavoastră. Acest raport, de fapt, dorește să stabilească niște principii decât niște elemente uh, specifice. Sunt șase principii pe care vreau să le supun atenției dumneavoastră. În primul rând, să reducem duplicarea eforturilor și să uh, se asigure armonizarea în ceea ce privește cerințele de uh, control și reducerea în general a birocrației, o propunere evidentă. Uh, a doua propunere, ca acțiunile uh, vis-a-vis -vis de PAC să fie proporționale cu riscul. Și aici aș dori să introduc cuvintele evaluarea riscului și voi explica mai uh, târziu ce uh, vreau să spun cu asta. În al treilea rând, ar trebui să ne ori, să uh, concentrăm uh, PAC către rezultate. Nu e atât vorba de reglementare și uh, povara reglementărilor asupra industriei. Voi reveni aici. E vorba de posibilitatea de a schimba întreaga cultură, uh, mentalitate în acest sector. De asemenea, am dorit să ne îndreptăm către un nivel mai mare de, mai mare de autocertificare Evident, aceasta va fi o chestiune uh, ce va fi interpretată la nivelul statele membre, dar sunt deschis uh, să ascult uh, opiniile dumneavoastră în acest sens în scopul de a reduce povara administrativă pentru agricultori. De asemenea, ecocondiționalitatea este un punct esențial de aceea, atunci când vorbim despre um, bunurile publice uh, și mecanismele prin care bunurile sunt livrate, în acest, uh, în acest sens, ecocondiționalitatea este un element foarte important. De asemenea, o chestiune de principiu este aceea că PAC trebuie să fie simplă, transparentă și corectă. Și voi repeta aceste cuvinte. Simplă, transparentă și corectă. un, una dintre uh, ideile comisiei precedente era un uh, sistem de uh, ajutoare forfetar, dar nu cred că toți colegii mei vor fi de acord cu aceasta, dar uh, am trecut aici acest concept în ideea de a îl lua în considerare, a-l analiza. Aș dori să atrag atenția colegilor asupra evaluării impactului. Evaluarea Uh, impactului apare la punctul A al raportului, dar acum recitind, îmi dau seama că ar trebui să intre după punctul 2 la principii generale. Cred că este un element important. Un al doilea punct, asupra căruia mi s-a atras atenția, uh, la uh, punctul 19-20 al raportului, există o slăbiciune în general în statele membre, acolo când, a, când uh, nu este o definiție foarte clară a agricultorului. Și atunci colegii mei ar putea lua în considerare această chestiune și să vină cu sugestii, pentru că în anumite state membre această definiție a reprezentat o problemă. La punctul 3, o chestiune mai controversată, punctul 20, articol 3, punctul 27, îmi dau seama că în anumite state, unde există ferme foarte mari și organizații agricole foarte mari, pot apăra niște probleme din acest punct de vedere. Aș dori să spun că există niște sectoare în care uh, trebuie să găsim formularea foarte uh, corectă. Dar, în general, aș vrea să spun că este important ca în vederea viitoarei reforme a PAC, această reformă să fie, um, să reflecte, să oglindească schimbările cu care se confruntă uh, industria agroalimentară. Uh, și trebuie să pună, să găsească un echilibru vis-a-vis -vis de schimbările climatice, cerințele publicului, de, uh, când vine vorba de livrarea de bunuri publice. Și, prin urmare, nevoia de reformă a PAC este evidentă. Dar cu cât analizăm mai mult, cu cât ne dăm seama că avem nevoie nu numai de o schimbare a politicii, ci și a culturii, a mentalității, această politică a devenit foarte complicată, foarte birocratică și, prin urmare, implică o povară uh, birocratică care nu este uh, necesară până la urmă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Grazie a te, Richard. Mulțumesc, Richard. Idei foarte interesante. S-au înscris mai mulți colegi la cuvânt. Mai întâi, domnul Schmidt. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să uh, uh, felicit pe Richard. Este uh, un raport foarte bun și sunt întru totul de acord cu tine. Uh, grupul nostru este de acord cu acest raport, dar aș vrea să fac referire la câteva chestiuni, la paragraful 13 referitor la statele membre și reglementările, sigur, există și nivelul um, autorităților locale, de exemplu în Scoția, autoritățile locale uh, aplică uh, PAC. În ceea ce privește identificarea animalelor, am dori să se spună ceva despre identificarea oilor și caprelor și sper că vom avea sprijin în acest sens ideea ar fi de o, că există o obligație începând de la 1 ianuarie și implementarea uh, acestei uh, schimbări va duce la uh, o povară foarte mare pentru agricultori. și ar fi bine să vedem cum, uh, care vor fi problemele cu care se vor confrunt, confrunta agricultorii și să vedem nu o schimbare de politică, ci să ne asigurăm că implementarea acestei schimbări este cât mai simplă posibil. Dar, în general, aveți sprijinul nostru al grupului. Mulțumesc! Mulțumesc. Are în continuare cuvântul uh, Giovanni anche da parte mia ovviamente le Și eu doresc să îl felicit pe raportor pentru acest raport care continuă pe linia indicată de comisie deja pentru simplificare, simplificarea pacului. Dar aș uh, avea totuși câteva precizări de făcut care sunt importante în acest raport. Așa cum a spus raportorul, uh, Anumite subiecte vor fi abordate când vom vorbi despre reforma PAC-ului și deci vor intra în alt raport care va trata detalii de aplicare a politicii agricole. Deci cred că acestea trebuie să fie separate de acest raport uh, pentru simplificarea PAC-ului. Și aș uh, sublinia un aspect menționat și la punctul 6 din principiile generale, cât și la punctul 20. E vorba de regimul de plăți unice. Cred că acesta trebuie reluat în celălalt raport, având în vedere că plata unică forfetară, independent de tipul de producție, reprezintă un element de evaluare a politicilor foarte important, dar este mai ales un element care modifică situația actuală a pacului și multe state membre din Uniune au uh, o abordare diferită. Deci, eu uh, aș împărți această temă în două. Uh, înțeleg că e vorba și de simplificarea pacului, deci în acest raport de inițiativă nu aș aborda această temă, ci l-aș aborda în cel care se va ocupa de restructurarea pacului în curând, pe care vom discuta, bineînțeles, tot în această comisie. În legătură cu alte aspecte, sunt de acord, mai sunt mici, ajutori, mici ajustări de făcut, dar raportul este unul bun și merge în direcția bună adoptată de Comisie de simplificare a cadrului de referință. Un ultim aspect în legătură cu controalele și raport, raporturile dintre controle și uh, primul și cel de-al doilea pilon al PAC-ului. Cred că ar putea, am putea introduce un uh, paragraf în legătură cu acest lucru, pentru, tot pentru a simplifica cheltuielile administrative ale agricultorilor și pentru a evita duplicările în practicile administrative, introducând o posibilitate ca controlele din primul și al doilea pilon să fie făcute împreună. Mulțumesc! Mulțumesc, Giovanni, și dau în continuare cuvântul doamnei Köstinger. Vielen Dank. Ähm, die Vereinfachung der gemeinsamen Agrarpolitik ist mit Sicherheit eines der Themen, das... Este, PAC este unul dintre subiectele ce va avea nevoie de sprijinul agricultorilor. Ecocondiționalitatea este foarte importantă și sunt, Tem toți, dorim toți simplificarea uh, poverii birocratice. În ceea ce privește simplificarea administrativă, este important ca noile tehnologii ale informației să fie sprijinite în statele membre și, și avem nevoie și de sprijin în ceea ce privește controlele. Simplificarea PAC ar trebui folosită pentru a face progrese în domeniul armonizării. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnul Alves. Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de congratular o relator. Pe... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l felicit pe raportor pentru munca depusă. Eu cred că, într-un context mai general, acest raport demonstrează modul în care putem aborda această simplificare a PAC și asta din punct de vedere al agricultorului. Ne dorim ca agricultorul să nu se mai confrunte cu greutăți birocratice, în așa fel încât să își poată consacra toată energia și eforturile pentru activitatea agricolă în sine. Simplificarea PAC este un pas esențial, în așa fel încât agriculturile noastre să fie cât mai competitive, pentru a păstra locurile de muncă existente și pentru a crea noi locuri de muncă, în așa fel încât să ajungem la o dezvoltare durabilă în zonele rurale. Reducerea poverii administrative reprezintă o misiune prioritară, care cere din partea noastră eforturi susținute. Tocmai de aceea avem nevoie de un cadru cu condiții adecvate, în așa fel încât să putem continua cu simplificarea PAC, pentru a obține o politică agricolă comună mai simplă și care să permită operatorilor economici din domeniul agriculturii să uh, poată să dea dovadă de mai multă competitivitate pentru ansamblul agriculturii europene. Deci agricultorii vor fi mult mai capabili să facă fața provocărilor cu care se vor confrunta și mult mai capabili să răspundă așteptărilor consumatorilor. Deci toată lumea va avea de câștigat. Iată de ce, cu excepția anumitor amendamente, eu sunt de părere că acest raport merge în direcția cea bună și aș dori să-l felicit pe raportor pentru munca pe care a realizat-o. Mulțumesc. În continuare are cuvântul domnul Des. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce domnul Ashworth ne prezintă ca raport E o, o inițiativă foarte bună. Mergem în direcția cea bună pentru a avea mai puțină birocrație în sectorul agricol. Și sunt extrem de recunoscător pentru modul în care a formulat acest raport. Nu pot decât să fiu de acord cu el. Cu toții suntem, se pare, de acord asupra acestui punct acolo unde există o finanțare publică, e nevoie și de control. Dacă nu există control, atunci ne vom afla, afla într-o situație foarte greu de gestionat, iar controlul trebuie să-și îndeplinească obiectivul de bază. Controlul trebuie să fie clar, transparent, așa cum se spune la punctul 9 și pe baza acestor prevederi obligatorii care sunt impuse uh, agricultorilor și autorităților de control, trebuie ca acestea să fie clare pentru toată lumea. În ceea ce privește controlele așa cum se organizează ele acum, cel puțin în Germania, aceste condiții încă nu sunt pe deplin îndeplinite. Și poate că voi înainta totuși un amendament. Trebuie să facem o distinție clară între fraudă pe de o parte și eventuale irregularități, anomalii pe de altă parte. Spre exemplu, în ceea ce privește crescătorii de bovine. Se pare că acolo trebuie să identificăm uh, aceste bovine cu anumite chipuri, uneori se cere pe urechea stângă, uneori se cere pe urechea dreaptă. Mie mi se pare că uh, de aici pot să, să apară anumite anomalii, pentru că într-un an s-a identificat pe urechea stângă, într-un an pe urechea dreaptă și când ne-am dat seama că aceste chipuri uh, nu erau puse pe urechea potrivită, bineînțeles, controlorii și-au dat seama că uh, de unde venea eroarea. Era pur și simplu o eroare. S-a confundat urechea stângă cu urechea dreaptă. Uh, deci, vedem că aici nu e un caz concret de fraudă, ci pur și simplu o eroare de comportament și acolo ar trebui să dăm dovadă de anumite indulgență în cazul unui control. Deci, iată de ce sunt de părere că ar trebui să a, înaintăm câteva amendamente la acest raport, în așa fel încât să putem, în final, să avem mai puțină birocrație pentru politica agricolă comună. Săptămâna trecută am participat la anumite manifestații organizate de agricultori și, drept să vă spun, nici nu mai îndrăznesc să iau cuvântul, pentru că de fiecare dată mi se reproșează același lucru și anume birocrația. Birocrația crește de la un an la altul. De aceea, dragi colegi, raportul Ashort este un raport absolut important. Avem posibilitatea să înregistrăm progrese. Vă mulțumesc foarte mult și vă veți bucura de sprijinul grupului meu. Mulțumesc, domnule Des. Are cuvântul în continuare doamna Calniete. Sorry, I didn't hear my name. Thank you. Um, godātais Good kungs, godātie kolēģi! domnule președinte. Dragi colegi, aș dori și eu la rândul meu să-l felicit pe raportor, pe domnul Ashworth. E o muncă extrem de precisă, detaliată și e vorba de o temă foarte complexă în ceea ce privește instrumentele, spre exemplu, de control care însoțesc politica agricolă comună. Plecând de la aceste principii, mă bucur mai ales de faptul că ne dorim ca politica agricolă comună să fie mai simplă, mai transparentă și mai uh, echitabilă. Și aș mai dori să mai adaug încă un principiu care este deosebit de important pentru noile state membre, și anume ca politica agricolă comună să fie mai echitabilă. Sunt încântată să văd că raportorul încearcă să sublinieze anumite elemente de natură, aș spune eu, politică, mai ales în ceea ce privește, spre exemplu, punctul 20, și anume sugestia de a ă, simplifica ă, sistemul de plată în așa fel încât să se obțină mai multă transparență. Sunt de părere de asemenea că proiectul de rezoluție și anume principiul acesta de nedistorsionare a concurenței va întări, de fapt, politica agricolă comună. Și aș dori să propun câteva idei. Una din propunerile mele se referă mai degrabă la interpretare, în așa fel încât, spune doamna oratoare în engleză, să ne asigurăm de faptul că legislația este suficient de clară pentru a evita orice problemă de interpretare în ceea ce vrește plata unică, spre exemplu, în noile state membre. Apoi, în ceea ce privește ecocondiționalitatea acest sistem trebuie să fie proporționat în așa fel încât să putem examina care sunt beneficiile pe care acesta le aduce. Trebuie să vedem care sunt situațiile specifice pentru fiecare stat membru. Și atunci toate cerințele de management care se referă doar la anumite uh, ferme, mai ales în, anumite, în noile state membre, ar trebui să fie supuse acestui sistem de ecocondiționalitate iar în final aș dori să subliniez faptul că povara administrativă, cu alte cuvinte, birocrația trebuie să fie simplificată, iar unul dintre punctele cele mai importante... Pardon? Continuați. It's, it's fine. And one of, of the clarification... Iar una dintre clarificările de care avem nevoie se referă la terenurile arabile și anume rata care există între terenurile arabile și pășuni. Deocamdată aceasta trebuie să fie reexaminată, mai ales în ceea ce privește noile state membre, unde știm foarte clar că aceste uh, cifre au fost uh, stabilite în 2003. Uh, domnule Tarabella, aveți cuvântul. La mon tour, je, je saluer. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să-l salut pe uh, raportor și să-i uh, mulțumesc pentru raportul său, pentru că a reușit să schițeze, în termeni generali, exact ceea ce trebuie să facem noi pe viitor. Uh, capitolele cele mai importante sunt cele care se referă la ecocondiționalitate și la plățile directe unice. În acest sens, acest lucru a fost deja făcut de către colegul Lavia, care vorbea, spre exemplu, de aliniatul 20. Da, când vorbim de plăți unice, e clar că trebuie să avem un sistem mai clar, mai echitabil, mai transparent. Sunt absolut de acord cu asta, însă trebuie să știm cum anume acest uh, sistem va deveni, în ce mod va deveni mai echitabil. Și aici e clar că putem avea discuții uh, specifice poate că raportul este destul de specific în acest sens. Vom mai discuta acest subiect. Apoi doresc să salut în mod general munca depusă de raportor și să subliniez faptul că suntem cu toții de acord cu simplificarea, însă trebuie să fim atenți ce anume acoperă această simplificare. Trebuie să fim conștienți de discuțiile care există acum și sunt în curs. Și este evident că aceasta este calea pe care vom, o vom urma, și anume simplificarea. Apoi, în ceea ce privește condiționalitatea, nu putem decât să fim de acord cu faptul că e nevoie de mai puține reguli reguli care să fie aplicabile peste tot, bineînțeles ținând seama de anumite specificități, însă e nevoie de o vizibilitate. Uh, agricultorii trebuie să înțeleagă exact ce anume trebuie să aplice pe teren în mod concret și aceste reguli, și de altfel acest lucru a fost subliniat de raportor în expunerea de motive, ca aceste reguli să nu contrazică alte reguli și prevederi uh, uh, care provin din partea altor comisii, spre exemplu comisii competente, cum ar fi, spre exemplu, Comisia de Mediu. Știm că uneori există anumite neconcordanțe și cum aș putea eu să spun uh, în franceză, în mod corect. Există anumite incompatibilități între anumite reguli și de aceea, prin simplificare, va trebui să evităm aceste incompatibilități, să facem în așa fel încât uh, controlele să fie uh, mai mult taxate pe aspectul pedagogic, să nu ne uh, înșelăm în modul în care se aplică anumite regulamente. Iar rolul inspecțiilor, uh, care bineînțeles sunt diferite de la țară la alta, am putea să facem la nivel european uh, în așa fel încât să avem un fel de agenție europeană, un agent european care să nu se ocupe doar de uh, sancțiuni, ci și de partea pedagogică, să vină să explice oamenilor care sunt exact regulile și cum anume acestea trebuie aplicate. Deci, acest lucru trebuie văzut într-un cadru general și pe ansamblu putem susține proiectul uh, raportorului, documentul acesta, uh, Doresc să-l felicit și subliniez încă o dată să fim atenți ce anume aceste concepte, aceste cuvinte acoperă. Pentru că știm că există uh, și această tendință de a examina încă de pe acum ce se va întâmpla cu politica agricolă comună după 2013 și știm că banii sunt cei care pun probleme. Deci încă de pe acum trebuie să fim atenți și să vedem cum anume acoperim aceste concepte. Michel Dantin, sigur. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să îl felicit pe raportor. E vorba de un subiect complicat, mai complicat decât pare la prima vedere. Cred că nu vom ajunge la o veritabilă simplificare dacă nu punem sub semnul întrebării anumite principii care au fost în vigoare în momentul în care am uh, realizat politica agricolă comună și asta de câteva decenii încoace. Deci chiar și în comisia noastră, în momentul în care se iau anumite decizii, ar trebui să avem această grijă, această um, concentrare pe simplificare. Uh, condiționalitatea, da, dacă aceasta este necesară, trebuie să fie abordată în mod mai globalizat din punctul de vedere al agricultorului. E clar că agricultorul este cel care primește plata directă e clar că agricultorul este cel care beneficiază de cel mai mult, uh, mai mare ajutor din partea Europei, însă, în mod sincer, cred că prea puține profesii și meserii ar accepta constrângerile cu care agricultorii se confruntă astăzi. În ceea ce privește acum simplificarea. Da, e vorba de o adevărată imagine de marca politicii agricole comune. Pentru că concetățenii noștri care nu sunt agricultori Uh, știu că politicile pe care noi le-am dezvoltat sunt complexe, că acestea duc la o multitudine de sancțiuni, de controale, sancțiuni care ar putea să Uh, pună sub semnul întrebării probitatea agricultorilor europeni și cred că pe ansamblu e vorba de o imagine de marcă, uh, aș spune eu, de nivel politic al, uh, a Europei. O imagine în ceea ce privește birocrația europeană pe care noi trebuie să o combatem și să o combatem prin simplificare. E vorba de o, o luptă pe care noi trebuie să o câștigăm în anii ce vor urma. Mulțumesc. În continuare, domnul Oleșnițac. Dziękuję bardzo. Ja również chciałbym pogratulować koledze sprawozdawcy. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să-l felicit pe domnul raportor pentru un raport excelent, care nu este decât un prim pas. Acest document ne arată, ne explică care este sensul reformei politicii, politicii agricole comune și dă o tendință, explică o tendință evidentă cu care eu sunt de acord și sunt de acord, deci, cu orientarea adoptată. Aș dori să fac următoarea observație. Simplificarea ne va oferi ceea ce dorim și anume ca controlele făcute să fie reale și să-i penalizeze pe cei care au încălcat regulile. Simplificarea va face în așa fel încât uh, să fie mai puțin bani necesari uh, pentru uh, administrație, pentru administrarea acestor reguli și va fi nevoie de mai puțin funcționari și pentru controle. Iar sumele, um, iar povara um, de suportat de agricultori va fi redusă. Nu trebuie să uităm, poate nu neapărat în acest raport, dar în celelalte care vor urma, nu trebuie să uităm importanța protecției mediului în uh, programul de dezvoltare a regiunilor rurale. E vorba de controle importante și aici, dar și de mijloace financiare sporite oferite agricultorilor. Trebuie să unim aceste două elemente. Dacă ținem cu adevărat la protecția mediului, trebuie să recompensăm pe agricultori în mod unic pentru eforturile lor. Deci, trebuie să simplificăm sistemele de ajutorare a agricultorilor uh, în general, pentru că sistemul pentru mediu nu va fi eficient uh, decât în momentul în care el se va aplica tuturor agricultorilor și nu doar celor care profită de pe urma uh, programelor de dezvoltare rurală. Doresc să subliniez încă o dată importanța acestui document nu doar pentru faptul că ne arată cum se poate simplifica sistemul actual, ci și pentru că ne arată care este direcția în care trebuie să se orienteze pacul pe viitor. Are cuvântul în continuare domnul Lyon. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-l uh, felicit pe Richard pentru acest raport excelent Deși, totuși, simplificarea. Uh, sigur, toți suntem de acord cu acest concept. Ideea este cum realizăm această simplificare. În uh, ultimele săptămâni și luni am vorbit cu foarte, la foarte mult, cu foarte mulți agricultori și toți spun același lucru. Avem nevoie de o politică agricolă mai simplă. E adevărat, spun ei, avem nevoie de ajutoare speciale pentru acel sector sau pentru altul și atunci când spun că aceste lucruri aduc mai mare complexitate, ei spun totuși, da, dar și astea sunt importante. Prin urmare, e un conflict între simplificare și nevoia de a rezolva o serie de probleme iar atunci când vine vorba de o viitoare PAC, Uh, trebuie să ținem seama de faptul că fiecare uh, sector are cerințele lui, necesitățile lui și acest lucru poate duce către o uh, mai mare complexitate. Dar e adevărat că simplificarea este o chestiune esențială când vine vorba de noua PAC după 2013 și problema este cum realizăm simplificarea. Grupul nostru sprijină raportul dumneavoastră. Sunt vreo două amendamente um, pe care vrem să le propunem pentru, de exemplu, la punctul 20. Nu cred că putem fi de acord aici. Uh, sigur, da, uh, va fi dificil aici să se găsească, uh, să se ajungă la un consens în întregul Parlament. De asemenea, se pune problema aplicării reale a sancțiunilor și controlelor. Suntem preocupați de lipsa de proporționalitate și e, evaluarea uh, dimensiunii încălcării uh, care să necesite o sancțiune pentru că uh, ceea ce este o, sumă, o problemă uh, minoră la nivelul unui uh, agricultor cu o fermă foarte mică, e o problemă majoră la o fermă mare. Și trebuie să vedem care sunt criteriile când vine vorba de încălcarea regulilor și care vor fi sancțiunile ca să ne asigurăm că această parte a aplicării PAC uh, este proporțion, există aici există proporționalitate între încălcarea regulilor și um, sancțiunile aplicate. De asemenea, cred că Richard are dreptate atunci când subliniază ideea că ar trebui să uh, mergem către uh, o politică bazată pe Uh, rezultate decât una pe reguli și reglementări. Cred că această abordare a rezultatelor este mult mai bună, astfel încât um, agricultorii să se gândească la rezultatele ce trebuie obținute mai mult decât la controlele ce îi vor veni pe cap. Știu însă că este dificil să uh, se transmită și ideea și să fie implementată la uh, nivel european. În final, există o uh, problemă în ceea ce privește această linie telefonică de ajutor și nu văd foarte bine cum va fi pusă în aplicare noi vom veni cu câteva sugestii, câteva amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Lyon și dau cuvântul domnului Nicholson. Thank you very much. Și eu doresc să-l felicit pe raportor. Îmi dau seama ce eforturi a necesitat un raport atât de bun uh, și de aceea există și un astfel de suport larg. Mm, problemele legate de reguli și reglementări sunt destul de importante atunci când vorbim cu uh, agricultorii din întreaga Europa. Dar, dar adesea este foarte dificil să-ți dai seama cum să rezolvi problema. Pentru că atunci când vorbesc cu uh, agricultorii din zona mea, sau cu ministrul agriculturii din țara mea um, și uh, sugerez uh, nevoia de simplificare, ministrul din țara mea spune nu pot să fac acest lucru pentru că nu mă lasă Comisia Europeană. De fapt, reglementările, dacă reglementările sunt extrem de birocratice, atunci guvernele naționale n-au nicio speranță, nicio șansă uh, să uh, ajungă la uh, niște îmbunătățiri de la acel nivel în jos. Trebuie să ne asigurăm și vedem în ultimul timp că fiecare uh, reglementare, în loc să îmbunătățească situația, o înrăutățește. Ar trebui să vedem Uh, reglementările pe care le avem uh, deja și să vedem cum le putem simplifica pe acestea ca să fie mai ușor de aplicat la uh, nivelul agricultorului. Vedem problema definiției agricultorilor și nu știu în ce raport al lui Richard sau al lui George, dar Uh, va fi aici o problemă de uh, ajungere la un consens între statele membre. Uh, eu vin în sprijinul unei definiții foarte clare și limpezi în acest sens. Problema pe care o văd acum este că, într-o anumită măsură, guvernele naționale uh, au aplicat foarte strict regulile privind ecocondiționalitatea uh, și cred că aici au fost mai multe pedepse decât recompense. De exemplu, în raportul lui George se vede acest lucru și ar trebui să vedem cum putem îmbunătăți această situație. Astfel încât să nu aplicăm niște sancțiuni pentru o greșeală. O greșeală care nu e o infracțiune, o cred că ministerele ar trebui să-i ajute pe oameni să navigheze prin aceste reglementări foarte complicate. Ideea lui uh, Richard de uh, ghișeu unic ar fi foarte bună pentru că ar ajuta uh, um, a, agricultorii să ofere, să răspundă cerințelor uh, care li se fac. Dar mă uit la propria mea regiune, care are o anumită anomanie pe care dacă un agricultor um, împrumută terenul său unui alt agricultor pe 9 um, luni, povara administrativă este foarte uh, mare. S-a făcut într-un caz o uh, greșeală. Comisia nu a înțeles uh, și nu a vrut să asculte uh, că a fost pur și simplu o greșeală onestă și uh, uh, sancțiunile au fost disproporționale, disproporționate. Ideea ar fi să uh, nu ne uităm numai la uh, hârtii, trebuie să vedem exact ce se întâmplă la fața locului. Să vedem ce se întâmplă cu agricultorii. Avem acum un proces de codecizie și cred că suntem, avem o responsabilitate foarte mare azi, ca să ne asigurăm că vocea agricultorilor este auzită. Eu nu spun că agricultorii trebuie să facă orice vor, ci mă refer la uh, controle justificate și echitabile. Mulțumesc. Cuvântul în continuare, doamna Clas. Vă rog. Wenn wir Entbürokratisierung und Vereinfachung reden, dacă dorim uh, să simplificăm uh, politica agricolă comună, să scădem birocrația, foarte bine, suntem cu toții entuziaști, uh, dar știți, problema este în detalii. Vorbim despre simplificarea pacului, dar am dubii că vom reuși să o simplificăm cu adevărat. Tocmai din cauza acestor detalii atât de complicate. Trebuie să ne gândim la ce trebuie făcut în toate organizațiile comune de piață, în toate domeniile pacului, pentru a acționa în mod coerent, pentru a obține o coeziune și deci trebuie să analizăm toate aceste detalii să revizuim toate organizațiile comune de piață, uh, să le evaluăm și să vedem cum le putem simplifica. Doamna Küstrind a spus că avem la dispoziție noile tehnologii um, și trebuie să profităm de acestea. Anul trecut, um, Comisia a reevaluat toate organizațiile comune de piață a identificat una, și anume cea în domeniul vinului, și eu am întâlnit cu reprezentanții um, acestui domeniu cu viticultorii și mi-au spus uh, care sunt problemele lor. Am discutat cu comisia, doamna comisar Fischer-Boll mi-a spus, da, putem folosi uh, tehnologiile moderne, este și aceasta o posibilitate, dar deocamdată nu ne putem permite acest lucru. Poate am putea să profităm acum de ocazie, spunând foarte clar că există tehnologii moderne pe care le putem folosi și că trebuie să le folosim. Trebuie să spunem De exemplu, în ceea ce privește cerealele, mă pot uita pe Google și pot vedea tot ce e necesar uh, în domeniul uh, cerealelor, la fel și pentru vin, la fel pentru fructe și legume. Deci, iată, avem uh, posibilități de a ne simplifica munca din punct de vedere tehnic. Trebuie să profităm de ele. În al doilea rând, Bineînțeles, avem nevoie de reguli or, uniforme comune la nivel european, dar să nu uităm că situațiile și comportamentele sunt foarte diferite de la un stat membru la alta. Uneori mă șochează chiar uh, teangurile de formulare care se acumulează în statele membre și de modul în care se tratează toată hărțogăria când se depun cere și așa mai departe. Deci, trebuie să subliniem faptul că și statele membre trebuie să acționeze în mod uniform pentru a aplica pacul. Mulțumesc! Ah, sorry, no, no, Robkins first. Rubik's, Rubik's. Rubik's, Okay. Sorry. Rubix. Domnul Rubiks. Jā, da, paldies priekšsēdētājiem. Es gribu pievienoties tiem runātājiem. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu mă alătur celorlalți oratori care astăzi au felicitat pe domnul raportor. Cu toții suntem conștienți de faptul că este foarte dificil să intervii și să reformezi acest sector agricol, pentru că acesta este un sector de activitate complex. Există diferențe climatice, există specificități uh, locale și așa mai departe. Aș dori să insist asupra eforturilor făcute de către raportor pentru a Uh, enumera toate regulile și dispozitivele pe care le avem la dispoziție, pe care le aplicăm și pe care vrem să le păstrăm sau, eventual, acele reguli și dispozitive la care dorim să renunțăm. Apoi, aș mai insista asupra unui alt punct. Astăzi, Uniunea Europeană are în rândul său țări membre cu vechime și țări membre noi. Iar faptul că aceste țări membre cu vechime au o experiență îndelungată uh, și au reușit să impună anumite reguli, ei bine, acestea trebuie să se aplice și noilor state membre în mod accelerat. Spre exemplu, în ceea ce privește Lituania, există opt astfel de reguli care permit uh, acestui stat membru să-și păstreze specificitățile. Și mă bucur de faptul că două dintre aceste propuneri înaintate de Uh, Lituania au fost deja aprobate, iar celelalte sunt în curs de analiză și de evaluare. Eu sunt de părere că acum, având în vedere că a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, și având în vedere că încercăm să operăm, o, să deschidem o nouă, un nou capitol, uh, având în vedere că avem un nou parlament, ei bine, va trebui să analizăm cu mare atenție toate propunerile care ne sunt înaintate. Cred că putem reevalua un anumit număr de regulamente care se referă la un număr restrâns de state membre am putea anula anumite, abroga anumite regulamente sau eventual am putea să lăsăm această decizie la discreția statelor membre. În momentul de față, eu când mă întâlnesc cu agricultori, mi se reproșează faptul că Uniunea Europeană e ca un uh, copac foarte bătrân, plin de licheni, și faptul că acești licheni trebuie înlăturați e deja o, o, o muncă în sine pe care trebuie să o realizăm. Și cred că în această imagine, în această uh, schiță, aș spune eu, putem să ne inspirăm și să găsim uh, anumită, o anumită uh, inspirație pentru că agricultorii se bucură de toate măsurile care pot să le ușureze viața de zi cu zi, care pot să facă în așa fel încât uh, regulamentele să fie mai clare, mai transparente, care pot să ne permită ca vechile regulamente care nu-și mai au niciun sens să poată să dispară, iar noi regulamente să fie introduse doar dacă acestea sunt necesare. Deci vedeți că e nevoie de o marjă de apreciere care să fie mai mare și de care să se poată bucura statele membre. Eu sunt de acord cu tot ceea ce a spus raportorul și doresc să-l felicit pentru munca depusă. Grazie, onorevole Rubix. Mulțumesc. Are acum cuvântul Martin Oșlin. Einig, wenn es darum geht, zum Beispiel suntem de acord uh, în legătură cu multe lucruri. Trebuie să evităm uh, dublele controle, trebuie să ne asigurăm că sistemul uh, va fi proporțional. Trebuie să facem diferența între uh, un marcaj pus pe urechea greșită și uh, un, o fraudă majoră făcută um, prin nerespectarea voită a regulilor. Mm, pentru a face uh, respectată această legislație, nu trebuie să sărim cu codul penal, trebuie să explicăm regulile agricultorilor. Bineînțeles, trebuie să beneficiem și de bazele de date pentru a avea acces la datele respective și pentru uh, a le strânge și consulta. Modelul agricol european depinde de tot felul de reguli și consumatorii, contribuabilii, trebuie să înțeleagă și ei cum funcționează acest sistem. Trebuie să menținem calitatea pentru că altfel riscăm să nu avem legitimitatea necesară în ochii consumatorilor, contribuabililor în momentul în care dorim să investim, să ajutăm uh, agricultorii cu fonduri. În al doilea rând, dacă statul nu dorește să facă controlele, va trebui să se facă recurs la controlele din domeniul privat. Dacă uh, nu dorim să facem anumite lucruri, uh, uh, agenții economici privați vor începe să ne spună că ei pot să facă controlele înainte de a prezenta produsele în magazine. Deci nu putem să suprimăm controlele și apoi uh, sectorul privat să preia aceste controle și astfel uh, producătorul va trebui să plătească sectorului privat pentru aceste uh, controle. Domnul Sikierski. Trudno sobie wyobrazić, aby ktoś powiedział, że jest przeciwny uproszczeniu. E greu de ne, să ne închipuim că cineva ar putea să spună că este împotriva simplificării pacului, nu-i așa? mai ales când e vorba de reducerea uh, birocrației și a numărului inspecțiilor. Pe viitor, politica agricolă comună trebuie să fie corectă, transparentă și simplă, dar aș adăuga și eficientă, pentru că simplificarea nu trebuie să însemne că o uh, abolim cu totul. Totuși, această politică trebuie să-și atingă obiectivele de bază aproape că am eliminat producția de zahăr în numele simplificării, mai ales în zonele cu um, condiții de climă și uh, o situație a solurilor dificilă. Pentru că toate piețele sunt abordate um, de un regulament unic, ceea ce înseamnă că nu se înțelege foarte bine care prevederi se aplică cărei tip de, cărui tip de producție. Deci cred că trebuie să fim foarte atenți cum formulăm lucrurile. Așteptările diferitelor sectoare sunt diferite. Uh, agricultura europeană este foarte variată, atât în ceea ce privește producția, cât și în, uh, în ceea ce privește mediul de funcționare 5 hectare de uh, viță de vie sau uh, de uh, plantați cu măslin este altceva decât 6, 5 hectare de lan de grâu. Uh, Deci nu putem să oferim o soluție unică pentru toată lumea. Deci, în concluzie, aș spune următorul lucru. Cred că trebuie să dăm dovadă de bun simț um, în eforturile noastre de a simplifica această politică. Altfel, agricultorii nu vor mai fi în favoarea acestei simplificări pe care le vom propune. trebuie să simplificăm politica, dar să nu cumva să eliminăm anumite lucruri de dragul acestei simplificări. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul sau domnul Iar. Vier kurze Anmerkung. Ich dem Berichterstatter sehr dankbar. Foarte pe scurt, domnule președinte, patru lucruri. Pe scurt, mai întâi doresc să mulțumesc raportorului pentru acest raport. Trebuie să spun că domnul Ashworth va fi până la urmă raportor permanent. Dar nu trebuie să uităm câte eforturi a făcut. Întotdeauna vorbim despre necesitatea de a simplifica uh, politica agricolă comună. În trecut uh, aveam uh, plăți uh, pe recolte foarte diferite și am spus că trebuie să simplificăm sistemul, dar problema este că birocrația um, a crescut de-a lungul anilor. Mm, nu s-a simplificat Uh, administrațiile funcționează cum funcționează. Acest lucru s-a văzut în Germania în momentul aplicării ecocondiționalității. Ecocondiționalitatea înseamnă că trebuie să se aplice toate prevederile uh, europene, naționale și europene, dar în regiunea mea 27 de autorități diferite au hotărât că doresc să meargă în inspecții, în ferme. Unele nici nu știam că există și acestea au spus, gata, și noi trebuie să mergem în inspecții la ferme. Deci a trebuit să facem eforturi mari pentru a ne asigura că aceste 27 de uh, identități administrative uh, nu mai lasă pe agricultori să-și facă treaba, pentru că aceste autorități trăiesc din inspecții, dar agricultorii trebuie să mai facă, să-și mai facă și uh, munca lor. Uh, bineînțeles, trebuie să facem diferența între greșeli și fraudele pe scară mare. Trebuie să avem un sistem care să permită uh, agricultorilor uh, să corecteze o greșeală de care și-au dat seama dacă omul spune am făcut o greșeală și doresc să corectez greșeala, dacă avem dacă sistemul uh, nu permite, nu avantajează corectarea propriilor greșeli, bineînțeles nimeni nu se va chinui să o facă. Deci am câteva amendamente, dar cred că raportul merge în direcția cea bună. Eu doresc să spun raportorului să se țină ferm pe poziție, să nu cedeze, trebuie să menținem presiunea pentru în interesul um, fermierilor. Eu nu mai pot să mai spun uh, agricultorilor că doresc să reducem birocrația pentru că râd de mine. Cred că nu. Eh, eh, Domnul președinte, fetele la Siharo. Domnul Papa εισηγητή για την Mulțumesc, domnule președinte. Um, eu aș dori să vorbesc uh, ca și uh, colegii, mm, cum ar fi domnul Lavia, despre uh, aliniatul 20, pe care cred că trebuie să-l discutăm cu toții, odată cu celălalt raport, acela care va vorbi despre politica agricolă comună după anul 2013. Acest raport va fi și el foarte important va aborda lucruri foarte importante și cred că acolo trebuie să introducem uh, Um, acest aliniat 20. Uh, Lupta împotriva fraudelor și pentru simplificarea birocrației este foarte importantă, mai importantă în sectorul agricol decât în oricare altul. Doamnă Clas, uh, dumneavoastră ați spus că ar fi bine, într-adevăr, să intrăm pe Google și să aflăm uh, toate obligațiile în ceea ce privește cerealele și așa mai departe. Și spun acest lucru uh, ținând cont de ceea ce a spus colegul Sicher. Există și uh, agricultori care nu știu să aprindă un calculator. Unii dintre ei știu să folosească Uh, calculatoarele, dar în țara mea, de exemplu, unii se află în zone de munte, departe de restul uh, lumii, de centrele urbane și nu știu să folosească calculatoarele. Deci, ideea este bună, dar trebuie să ținem cont și de diferitele condiții când e vorba de simplificarea pacului. În al doilea rând, eu cred că trebuie să facem uh, o combinație între transparență și simplificare. Pentru că credibilitatea pe lângă uh, utilizator este importantă. Trebuie să creăm un mecanism funcțional legat uh, care să țină cont de obiectivul de eficiență. E vorba de un sector în care există un uh, drept derivat atât de mare, atât de extins, încât uh, comisia intră în detalii în mod exagerat. Deci, elimin, um, evaluează toate elementele cu microscopul. Dar acest lucru înseamnă că nu se permite dezvoltarea unor bune inițiative în unele zone la țară. De aceea, cred că trebuie să avem o reglementare cu adevărat armonizată, atât în ceea ce privește munca experților, cât și în ceea ce privește pur și simplu munca uh, fermierilor. Noi uh, acum avem puteri legislative, suntem la egalitate cu Consiliul de Miniștri și nu dorim doar să promovăm concurența între diferitele direcții generale din comisie. Reducerea birocrației dorită cu 25% este un obiectiv care nu s-a atins încă, chiar dacă ar fi trebuit să-l atingem până în 2005, dar nici acum nu am ajuns la rezultatele dorite cu atâția ani în urmă. Deci, noi dorim să se facă un efort major de, la nivelul reglementării de către Comisie eh, care să ne propună propunere în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Papastancos. Încheiem uh, intervențiile. Dau cuvântul domnului Nicolescu. Raportul conține și unele referiri cu caracter general la simplificarea PAC, dar și unele elemente mai concrete și mă refer aici la articolul 31 referitor la identificarea electronică a bovinelor. Cred că ar trebui să facem o referire similară și la identificarea electronică a ovinelor și caprinelor. După cum știți, la reuniunea Consiliului din uh, noiembrie anul trecut, opt delegații naționale au solicitat să se mențină caracterul opțional al identificării electronice pentru aceste specii de animale. Argumentul principal a fost legat de costurile ridicate ale acestei reglementări, pe care uh, cel puțin le consider inoportune în această perioadă de criză. Cred că în această perioadă trebuie să încercăm să evităm orice cost suplimentar în sarcina agricultorilor. De altfel, acesta este motivul pentru care vorbim atât de des de simplificarea politicii agricole comune. De aceea, chiar dacă știu că Punctele de vedere ale statelor membre sunt foarte diferite pe această temă. Consider că ar trebui să adoptăm, abordăm și această problemă. De altfel, această reglementare, intrarea în vigoare a acestei reglementări a fost deja amânată și nu văd de ce nu ar mai putea să aștepte până când uh, agricultorii europeni vor uh, reuși să-și revină în urma crizei economice. Vă mulțumesc. Bine. E adesso Doresc și eu să-l felicit pe Richard Hashford și doresc să dau cuvântul acum reprezentanților comisiei. Doamna Van den Weiver, vă rog. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu Comisiei dumneavoastră și, în primul rând, domnului raportor pentru acestui raport de inițiativă. Mm, Al cărui subiect este simplificarea PAC-ului, un subiect foarte important uh, de, pe care Comisia lucrează de ani de zile. După cum știți, uh, am publicat o serie de comunicări pe această temă și este o muncă de lungă durată care nu este departe de a se fi terminat. În acest proiect de raport uh, regăsim principii cu care suntem absolut de acord. Considerăm că simplificarea trebuie să se adreseze în primul rând agricultorilor și celorlalți uh, agenți economici din sectorul agricol. Trebuie să se facă eforturi la toate nivelele, fie că e vorba de nivelul instituțiilor, fie că e vorba de nivelul statelor membre pentru a încerca să simplificăm politica agricolă comună. Suntem de asemenea de acord cu faptul că legislația, fie ea europeană sau de nivel național, trebuie să fie clară și ușor de înțeles pentru cei care trebuie să o aplice. Și nu trebuie să uităm acest principiu în niciun moment de-a lungul procedurii de adoptare a textelor de lege. Deci Comisia trebuie să facă acest efort în momentul în care face propunerile de legislație și nu trebuie să se uite acest lucru de-a lungul negocierilor și cred că Parlamentul European, Comisia dumneavoastră, vor avea un rol important de jucat aici din prisma viitoarei reforme, având în vedere că avem acum procedura legislativă ordinară, conform căreia sunteți asociați de-a lungul întregului proces. În Printre propunerile făcute în proiectul de raport am regăsit anumite idei pe care le-am discutat anul trecut cu statele membre. După cum știți, statele membre, cel puțin unele dintre acestea, ne-au propus o listă de 39 de propuneri de simplificare. Serviciile Comisiei s-au pronunțat în legătură cu aceste 39 de sugestii cu ocazia Consiliului din decembrie și regăsim o parte dintre aceste idei, fie că e vorba de condiționalitate, de plățile directe sau dezvoltare rurală, aici. Deja în 2009 am reușit să aplicăm anumite dintre aceste idei care erau mai ușor de aplicat prin modificarea legislației la nivelul Comisiei sau prin linii directoare și vom continua eforturile în acest an pentru a propune modificarea unor texte de bază privind plățile directe sau privind uh, dezvoltarea durală. Deci e vorba de modificări prevăzute tocmai pentru a ține cont de anumite aspecte de simplificare, mai ales în ceea ce privește infracțiunile minime, încălcările minime ale legislației. Ați vorbit mult despre controle și simplificarea acestora. Dar nu trebuie să uităm faptul că obiectivul principal trebuie să fie apărat. Ehm, deci nu putem suprima toate controlele. Ați spus că e nevoie și de eforturi pentru a, form, a forma pe agricultori, pentru ca aceștia să înțeleagă bine legislația pe care trebuie să o aplice. Există deja un ehm, sistem de servicii ehm, de consultanță care chiar poate să fie finanțat din Fondul de Dezvoltare Rurală. Vom uh, publica și un raport în legătură cu această consultanță, dar nu trebuie să, să confundăm cele două aspecte, controlele și consultanța. am trimis colegilor de la DG Sanco propunerile din raport, pentru că, după cum știți, identificarea animalelor nu ține de Direcția Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale și, bineînțeles, Comisia, în totalitatea sa, va ține cont de observațiile dumneavoastră în legătură cu identificarea animalelor. Un alt element destul de important este uh, reforma pacului pentru după 2013 și, din punctul de vedere al Comisiei, simplificarea va fi în centrul dezbaterilor, fie că va fi în cadrul unei analize de impact, fie că va fi prin propuneri legislative. Și am ținut cont și am uh, și notăm și vom ține cont de propunerile dumneavoastră făcute, dar bineînțeles că deocamdată e vorba de propuneri de natură politică și orice propunere din partea noastră în acest stad ar fi prematură. Deci, pe scurt, cred că a fost o idee bună să discutăm despre simplificare și cred că în lunile care urmează vom avea multe alte ocazii de a o face și de a o pune în practică. Mulțumesc! Bine, ringrațiamo. Mulțumesc, mulțumim Comisiei și acum îi dau cuvântul lui Richard Ashford pentru observațiile sale finale. Vă rog. Chairman, thank you and uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor mei pentru încurajările lor. Nu o să fi surprins când veți auzi că în ultimile luni, discutând cu agricultorii, n-am auzit niciodată pe cineva spunând că ar vrea mai multă birocrație. Tema care apare mereu este următoarea avem uh, nevoie de mai puțină birocrație. Dar atunci când îi întreb pe agricultor sau organizațiile de agricultori uh, să-mi sugereze uh, niște chestiuni specifice uh, la care vor să se refere, nu primesc asta niciun răspuns. Și la asta s-a referit unul dintre colegii mei. Dorim simplificarea, dar felul în care o vom realiza e cu tot o altă discuție. Dar discuția de astăzi ne arată două elemente importante. Am spus mai devreme că trebuie să identificăm, uh, să realizăm o schimbare de mentalitate în PAC. Raportul vorbește despre nevoia ca PAC să fie bazată pe rezultate. Doamna Nicholson a uh, Uh, domnul Nicholson a spus chiar uh, uh, a vorbit despre pedepse și recompense. Un mecanism foarte bun. S-a vorbit despre sancțiunile prea mari vis-a-vis de gravitatea erorii și uh, știu că în multe cazuri există tendință de suprareglementare. Pe de altă parte, ă, PAC trebuie să fie mai accesibilă. Asta spun mereu agricultorii ă, și organizațiile. Ă, întotdeauna ei, întreabă ei atunci când îi întrebăm cum primesc ajutorii, cum primesc informații, răspunsurile uh, sunt foarte vagi. Ideea uh, că Ideea există că avem nevoie de uh, mai mult sprijin din punct de vedere al informațiilor în ceea ce privește diferențele dintre uh, statele membre uh, vechi și noile statele, state membre. M-am referit la uh, programul de plăți unice și ar trebui să vorbim despre o zonă unică a plăților, dar de aici sigur vor apărea o serie de probleme uh, îi înțeleg pe Ellen Smith și pe alții care vorbesc despre uh, sistemele de identificare. Eu nu am vrut în acest raport să uh, mă refer uh, detaliat la aceste chestiuni, pentru că nu-mi permit dimensiunile raportului. Dar trebuie să atragem atenția ca uh, reglementările să fie proporționale cu riscurile, complicațiile așa cum ne-a uh, arătat Comisia, sunt legate de elementele transversale. Pentru că sunt mai multe sectoare, mai multe domenii care uh, sunt implicate aici. Când vorbim despre uh, această reformă, va fi dificil să se găsească și fonduri în bugetul Uh, reformat al Uniunii. Dar trebuie să explicăm contribuabililor că această politică oferă rezultate reale și că um, produsele de calitate și care să respecte mediul sunt um, elemente importante ce vor rămâne um, puncte cheie ale politicii da, dacă ne gândim și la uh, că va exista și raportul lui George, am uh, dorit uh, raportul meu să fie unul despre principii. Vă mulțumesc. Cred că abbiamo fatto. Vă mulțumesc. Am avut o discuție amănunțită, cred că una bună. Vă să vă amintesc tuturor că termenul pentru depunerea amendamentelor este data de 24 februarie, ora 12. Deci amendamentele până pe 24 februarie, adică poimine la ora 12. Vom adopta raportul Ashworth pe 17 martie. Vom vota aici în comisie. Acum luăm o pauză de 10 minute și reluăm la ora 17 și 10. Și vom uh, încheia, deci, cu raportul de fol în legătură cu schimbările climatice.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 Abbiamo Bene, allora riprendiamo la nostra Haideți să reluăm lucrările comisiei noastre. Îmi cer scuze pentru întrerupere, dar uh, am avut o problemă din cauza um, unei probleme cu transporturile, de aceea domnul Fol a întârziat. Dar acum este printre noi și trecem deci la agricultura nouă și schimbările climatice. Un subiect foarte important de interes pentru toți membrii comisiei noastre și cu toți au depus amendamente și de aceea avem 243 de amendamente. Și Vom cere și ajutorul uh, comisiei, care îi mulțumesc. Mulțumesc doamnei Mirias Drisen pentru prezența sa în numele comisiei și, deci acum, dau imediat cuvântul domnului Le pentru a prezenta uh, raportul și apoi deschidem dezbaterea. Te rog, Stefan. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Și încă o dată îmi cer scuze pentru întârziere. Uh, am avut câteva probleme de tren Știm care este originea acestor probleme, origine destul de dramatică, însă în final am reușit să ajung la Bruxelles și asta datorită asistentului domnului Eșu, care ne-a ajutat să ajungem mai mult sau mai puțin la timp. În fine, după cum a spus domnule președinte pe tema acestui raport, din câte am înțeles eu, nu toată lumea a primit traducerile. Uh, Uh, deci va trebui să mai așteptăm în așa fel încât toți colegii să poată să ia cunoștință de conținutul raportului în limbile uh, traduse. Știu că astăzi există 243 de amendamente care au fost înaintate, iar obiectivul meu este să încerc să limitez numărul acesta de amendamente, însă în același timp va trebui pe anumite puncte precise și importante să găsesc compromisurile necesare. Mă gândesc, spre exemplu, la problema legată de evoluția modelului de producție agricolă, care, din punctul meu de vedere, se află în miezul dezbaterei. Trebuie să ajungem pe marginea acestui uh, subiect să găsim o cale de compromis care să ne permită să uh, continuăm dezbaterile noastre cu privire la pac după două mii treisprezece să ne permită să găsim propuneri inovatoare dar care în același timp să pregătească și viitorul agriculturii europene. iată deci cele două obiective pe care mi le aș fixa. există un anumit număr de amendamente pe marginea cărora vom avea cu siguranță ocazia să mai dezbatem. Dezbaterea de astăzi va clarifica punctele care sunt cele mai importante pentru fiecare dintre noi. Și cred că în dezbaterea uh, care tocmai a avut loc, și anume contribuția pe care poate avea agricultura la lupta împotriva schimbărilor climatice și, într-un mod mai global, modul în care agricultura se va confrunta cu provocări climatice. Uh, Uh, pe viitor. E bine, din această perspectivă, eu cred că acest raport este deosebit de important pentru Parlament. E un raport care îl precedă pe uh, raportul domnului Lyons cu privire la viitorul PAC după 2013 și deci, după cum am spus, voi încerca prin discuțiile ce vom uh, exista să găsesc elemente de compromis. În același timp, îmi doresc să limitez numărul de amendamente, pentru că fiecare text este un text suficient de important, cu propuneri interesante, în așa fel încât cred că eu putem să, cred, cred că noi putem să eliminăm ceea ce ar fi uh, nu neapărat necesar, să păstrăm esențialul. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere, care vor participa la dezbatere, tuturor celor care au înaintat amendamente și cred că atât pentru mine cât și pentru uh, comisie, cel mai important acum este să ascultăm opiniile colegilor în așa fel încât să luăm în considerare toate elementele de dezbatere ce vor fi prezentate în această după-amiază. Încă o dată îmi cer scuze pentru întârziere, însă n-am avut cum să fac altfel. Grazie Stefan. E adesso diamo... Mulțumesc Stefan. Iată că deschidem acum dezbaterile pe marginea acestui raport. Dacă doriți să interveniți, vă rog să-mi faceți semn. Domnul Papa Stamcov. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Le Foll pentru acest raport. Eu fac parte din cei care sunt de părere că agricultura contribuie deja, ar putea, bineînțeles, să contribuie și mai mult la lupta împotriva schimbărilor climatice. Agricultura face parte din soluție și nu face parte din problemă. Această problemă a schimbărilor climatice. Apoi, trebuie să subliniez faptul că impactul schimbărilor climatice asupra agriculturii este unul nefavorabil și asta în mod disproporționat. Agricultura trebuie, deci, să fie înscrisă în rândul acelor măsuri care vor fi luate și care ne vor permite să găsim soluții durabile. Dumneavoastră a spus, domnule președinte, că în țările din sudul Europei consecințele schimbărilor climatice asupra agriculturii sunt deja vizibile, sunt deja prezente. Și nu cred că acest lucru este prevăzut pentru viitor, ci mai degrabă este deja vizibil astăzi. Un alt punct pe care doream să-l abordez, și anume finanțarea. Știm care este punctul de plecare, și anume regulile de conformitate reprezintă un cost, au o incidență asupra modului de finanțare, iar resursele disponibile în cadrul celui de-al doilea pilon sunt deocamdată insuficiente. și cu siguranță că ele vor fi și mai insuficiente după 2013. E vorba de un sector de, uh, de activitate foarte important, căruia trebuie să consacrăm uh, resurse sporite și aș fi de părere că aceste resurse financiare trebuie găsite în cadrul unor politici orizontale de protecția mediului. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie Papa Stamkos, non c'è dubbio, l'agricoltura è parte del problema. Mulțumesc, domnule Papa Stamkos. Eh, este evident faptul că agricultura face parte și din problema și din soluție. Domnul Tabajdi. Rendkívül fontos ez a jelentés a közös agrárpolitika reformja szempontjából. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport este deosebit de important mai ales în ceea ce privește reforma politicii agricole comune. Cu toții căutăm argumente. Argumente pentru că după 2013 va trebui să știm exact cum anume va arăta politica agricolă comună, iar una dintre misiunile cele mai importante ale acestei politici va fi, cu siguranță, lupta împotriva schimbărilor climatice. Și exact asta figurează în raport. E vorba de un raport deosebit de important. Uh, tocmai despre asta vorbea și colegul nostru din Grecia, domnul Papastamkos. În plus de turism, agricultura este domeniul de activitate care va fi cel mai afectat de schimbările climatice. Și este evident că agricultura contribuie în parte la încălzirea climatică. Dacă e să examinăm datele disponibile la nivel planetar, putem constata că transportul și agricultura contribuie până la 13% în emisiile de CO2. Iar Dioxidul de carbon, bineînțeles, joacă și el un rol important. Acum, dacă să ne uităm înspre viitor, trebuie să vedem cum anume vom rezolva această problemă a gestiunii apei. E o problemă deosebit de importantă. De aceea, această chestiune trebuie să fie menționată. Ideea aceea a bunurilor publice, de interes public. Această idee trebuie să fie menționată și importanța acesteia trebuie să fie sporită. Încă nu putem evalua în momentul de față care va fi valoarea economică produsă de natură. Un agricultor, spre exemplu, primește 200 de euro dacă nitrații produși sunt inferiori la 12 mg pe litru. Însă, de multe ori, ceea ce noi nu știm este care, cum putem cuantifica aceste bunuri sau produse de interes public. Nu vom putea lupta împotriva schimbărilor climatice dacă nu mergem în aceeași direcție, atât la nivel regional, cât și la nivel mai global al Uniunii Europene. Deci asta este uh, provocarea cea mai mare cu care ne confruntăm în lupta împotriva schimbărilor climatice. De aceea aș dori să-l felicit pe raportor. Și, repet încă o dată, este foarte important în această perspectivă a reformei politicii agricole comune ca lupta împotriva schimbărilor climatice să devină o adevărată prioritate, o prioritate specifică. Grazie, onorevole Tabagi. Adesso... Mulțumim, domnule Tabagi. Are cuvântul acum Martin Oșling. Äh, Aș dori să-i mulțumesc raportorului la rândul meu. Nu cred că sunt avem atât de multe amendamente pentru că n-ar fi un raport bun, ci pentru că interesul pentru, pe care l-a suscitat este atât de mare. Uh, vom discuta foarte mult pe acest subiect și, într-adevăr, uh, una dintre uh, chestiunile importante legate de agricultură sunt schimbările climatice. Și aceste elemente trebuie luate în considerare în crearea nou, noi PAC agricultura va juca un rol important în combaterea schimbărilor climatice, dar trebuie să fim cinstiți și să spunem că Într-adevăr, agricultura este și o sursă a problemei. Ar fi prea ușor să spunem că agricultura e o victimă. Agricultura este o parte din cauza, cauzele schimbărilor climatice și trebuie să acționăm având în vedere tocmai acest lucru. Dacă ne uităm la impactul global al agriculturii, dacă importăm soia, acest lucru contribuie la uh, crearea de emisii de carbon în altă parte, la distrugerea pășunilor sau uh, pădurilor în altă parte a lumii. Așa, același lucru se întâmplă și cu importul de furaje. Prin urmare, consider că aici e nevoie de o schimbare a politicii. Nu ne mai putem permite să arăm uh, pășunile, pentru că pășunile și zonele mlăștinoase captează uh, CO2, pe când activitățile uh, arabile tocmai uh, dau drumul acest, uh, cantităților de uh, CO2 în atmosferă. aceste măsuri de reducere a lucrărilor agricole pe aceste um, tipuri de terenuri va uh, juca un rol important în reducerea schimbărilor climatice. De asemenea, trebuie reduse emisiile de uh, dioxid de carbon și de uh, peroxid de azot. De protoxid de azot, mă scuzați. Uh, vorbim despre agricultură ca o posibilă soluție. Și ar trebui de asemenea să vorbim uh, aici și de uh, chestiuni legate de energie, biogaz, nu prin procesarea cerealelor, ci a uh, materialelor secundare rezultate din producția agricolă. Acest lucru ar duce la reducerea cantităților de metan există un potențial uriaș uh, de uh, producție de energie din surse agricole și uh, nu numai prin biocombustibili cereale. Cred că cred că vom putea sprijini acest raport și va fi sprijinit de o majoritate din comisie. Uh, nu putem spune că agricultura nu are nimic de a face cu schimbările climatice, ba din potrivă. Agricultura trebuie să se implice, să fie parte din acele soluții și să participe la uh, uh lupta pentru atingerea obiectivelor Uniunii referitoare la uh, combaterea schimbărilor climatice. Mulțumesc. Uh, I agree with previous colleagues. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu colegul meu Uh, în discuția privitoare la agricultura ca parte a problemei sau a soluției, cred că este un moment în care agricultura are niște oportunități și că se poate transforma într-o industrie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon. Dar pentru a ajunge aici avem nevoie de tehnologie și uh, mă tem că din acest punct de vedere guvernele ne-au dezamăgit guvernele naționale, guvernele statelor membre, pentru că resursele care au fost acordate cercetării și dezvoltării în acest sens nu au fost suficiente. Cum putem audita industria? Cum putem să știm exact că este parte a uh, problemei? Cum aflăm informațiile relevante în acest sens? Cum măsurăm efectele măsurilor luate de noi? Uh, dacă doresc să fiu o industrie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon, cum măsor acest lucru? Fără cercetare și dezvoltare nu putem face acest lucru. De aceea cred că un astfel de raport trebuie să sublinieze și știu că la punctele 7, 9 și 11 vorbiți de uh, cercetare și dezvoltare, dar mie mi se pare că acest lucru este esențial pentru ca agricultura să fie parte a soluției. Mulțumesc! Grație, Richard Albert Des. Mulțumesc, Richard Albert Des are cuvântul. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank auch an den Bericht. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult raportorului pentru acest raport. De aici pornesc o serie de discuții. Domnule Lefol, nu sunt sigur că uh, trebuie să introducem aici solul. Solul uh, ține de uh, competențele naționale și noi vom înainta amendamente în acest sens am fost destul de critic vis-a-vis -vis de schimbările climatice în trecut și nu voi face o excepție astăzi. Sunt de acord cu raportorul că resursele fosile ar trebui folosite cu foarte multă precauție. Cu cât citim mai mult despre schimbările climatice, totuși, cu atât mai mult uh, tind să cred că ceea ce ne spun uh, oamenii de știință uh, Uh, este uh, adevărat. Vedem um, uh, rapoarte sau informații privind falsificarea informațiilor și datelor utilizate. Am citit din ziarul Spiegel unde se spune că în următorii în următoarele câteva decade vom cheltui 53 de milioane, miliarde de euro din cauza schimbărilor climatice. Și trebuie să ne punem problema cât putem reduce uh, emisiile de CO2 prin ener- eficiența energetică. Pentru că vedem tendințele negative din țările membre vorbim de sute de hectare de teren și uh, o cantitate foarte mare de uh, biogaz emisă în uh, atmosferă. Avem nevoie de o bază solidă de cunoaștere. Am participat de curând la o discuție dezbatere în care se spunea că din 99 la una din stațiile meteorologice uh, din țara mea, unde se măsoară temperatura uh, în mod continuu la uh, 24 de ore din 24 la uh, 10 minute, vedem temperaturile medie, temperi, temperaturile medii au scăzut, de fapt, în, urmă, în ultimii 10 ani. Și atunci mă întreb cum se fac aceste calcule. Schimbările climatice au existat întotdeauna în trecut. Dar n-aș vrea să intru acum în această dezbatere. Grație. Interesantă discuție. Domnul Reimers are acum cuvântul. Doamna Reimers. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului pentru acest raport atât de interesant, ce aduce o contribuție importantă. Mulțumesc și colegilor pentru amendamente. Previziunile privind uh, schimbările climatice nu sunt uh, elemente demonstrate științific, ci mai degrabă estimări științifice. Să nu uităm că previziunile sunt estimări, nu fapte auzim uh, din ce în ce mai des despre uh, calcule greșite și ne dăm seama cât de greșit ar fi să avem o dezbatere strict ideologică sau plină de uh, de emoții, de mânie. Trebuie să urmărim foarte strict faptele. Totuși, trebuie să uh, facem tot ce ne stă în putință pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice în raport nu văd o uh, enfază reală uh, pusă asupra uh, tehnologiilor ce ar putea uh, ajuta la protecția climatului, pentru că putem economisi apă, se pot utiliza mai puține produse chimice, putem uh, uh, evita uh, poluarea. Uh, aceste elemente ar trebui totuși uh, incluse în raport. George Lyon a chis la parola. Mulțumim, domnul George Lyon, mai cuvântul. President. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să încep prin a felicita pe colegul meu pentru acest raport. Cred că majoritatea antevorbitorilor au Uh, s-au referit la viitoarea a PAC și au arătat că schimbările climatice trebuie să reprezinte o mm, uh, prioritate. Să nu uităm că uh, este un element cu care ne vom confrunta, un element foarte important. Și trebuie să luăm în considerare schimbările climatice chiar din punct de vedere al eficienței industriei. Vorbim despre uh, emisiile Uh, din acest domeniu și trebuie să le reducem. Este un element foarte important. Dar cred că raportul a încercat să arate că agricultura poate fi și uh, un element care absoarbe uh, emisiile de CO2. Există studii diverse în acest sens. Felul în care Uh, dar nu știm uh, cu exactitate uh, cifrele referitoare la cantitățile de CO2 care sunt absorbite de agricultură în fiecare an. Acest lucru ne-ar ajuta foarte mult pentru deciziile viitoare. În ceea ce privește reducerea emisiilor din agricultură, um, de foarte mult timp agricultura produs, produce mai multă hrană folosind mai puține uh, elemente care să intre în sistemul de producție, precum uh, îngrășăminte, etc. Mi se pare că uh, dat fiind creșterea populației și cererea crescândă, uh, Uh, de alimente, va trebui să producem mai mult, utilizând mai puțină apă, mai puțină energie. Este uh, un element foarte important, iar uh, PAC după 2013 trebuie să facă față acestei provocări foarte dure. Și cred că acest lucru este sprijinit de anumite elemente din raportul lui Steven. cred că uh, sper că aceste elemente vor fi incluse în uh, raport uh, și în discuțiile ce le vom purta în următoarele săptămâni. Grazie, George. Mulțumesc, George. Domnul Laniu are cuvântul. Thank you, Chairman. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați început să vă obișnuiți, eu întotdeauna am o părere puțin divergentă. Mm, data trecută am avut o prezentare despre metan și ni s-a spus că dacă dorim ca vacile să producă mai puțin metan, uh, să nu-i se dea furaj, ci să-i se dea uh, făine, făini concentrate. Mă întreb dacă ne-am gândit, ne gândit serios ce înseamnă acest lucru, dacă nu mai dăm nutreți, iarbă, fân, Uh, vacilor uh, pentru a reduce metanul din atmosferă e o idee bună. Metanul din atmosferă reprezintă 0,000002%, dintre care 2% vine de la vaci. Deci haideți să uităm acest lucru și să nu-l uh, introducem în raport. Am avut și o prezentare legătură cu dioxidul de carbon și acolo am văzut o mașină care pompa dioxidul de carbon uh, în teren dacă aveți pompe pentru apele murdare și așa mai departe, pentru a respecta regulamentele europene, știți că nu funcționează prea bine, pentru că uh, aceste uh, lichide ies prin altă parte. Cu uh, gazul ar fi și mai rău. Mai bine să-l lăsăm în atmosferă și să-l proceseze prin fotocinteză plantele. Unii încearcă să ne convină că încălzirea globală este uh, creată de oameni, dar oamenii de știință care ne spun acest lucru acum uh, nu prea mai au uh, argumente. La Universitatea East Anglia există o unitate de cercetare pentru uh, schimbările climatice și din e lor care pe care unii au reușit să pună mâna, uh, se observă că oamenii de știință încearcă să ascundă anumite date care arată că, de fapt, temperaturile scad. Putem să ne permitem acest lucru, uh, să ascundem aceste informații pentru că altfel ele sunt manipulate și apoi ajung la IPCC. Haideți să vedem două elemente. Al doilea raport din 95 spunea de 5 ori că nu există o influență a oamenilor asupra crimei, dar cineva a rescris raportul și a înlocuit aceste afirmații cu opusul și a spus apoi că procesul a permis uh, această rescriere a raportului, care este politica oficială de atunci încoace. Deci, iată, minciuni din 95 încoace. Și apoi se admită chiar că anumite uh, guverne au introdus expre uh, aceste distorsionări ale adevărului științific. Deci, cred că trebuie să uh, evaluăm lucrurile, uh, să nu legiferăm și să vedem exact despre ce este vorba. Economiile de energie însă sunt foarte importante și Comisia ar trebui să se concentreze pe acestea. Mulțumesc! Grazie, onorevole. Mulțumesc! Are acum cuvântul uh, domnul sau doamna Doț. Thank you, uh, Mr. President. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Trei observații simple în legătură cu acest raport. Uneori, când ascult dezbaterile în legătură cu schimbările climatice, cred și sunt absolut de acord cu George Lyon că uităm complet să spunem că agricultura um, folosește mult dioxid de carbon, deci uh, atrage mult dioxid de carbon și, de, și deci contribuie la scăderea cantității totale de emisii. Când vorbim despre schimbările climatice, de multe ori uh, vorbim pe baza sentimentelor și nu pe baza informațiilor uh, concrete. Când vorbesc cu agricultorii din Irlanda de Nord, mulți consideră că noi la Parlament și Comisie introducem acte legislative care poate, înainte de a fi adoptată, a necesita mai multe dovezi pentru a, pute pentru a fi adoptate. De aceea, fac apel la dumneavoastră pentru a mă susține, pentru a investi mai mult în uh, cercetări um, pentru a avea informații mai clare despre schimbările climatice înainte de a adopta acte care costă mult. Costă mult uh, țările, la nivelul țărilor membre, la nivelul contribuabililor, dar și la nivelul fermierilor. Astăzi, um, colegii au uh, din nou și-au dat frul liber sentimentelor când e vorba de schimbările climatice S-a spus chiar că schimbările climatice trebuie să fie piatra de temelie a noi uh, politici agricole comune. Eu cred că piatra de temelie ar trebui să fie producerea de alimente pentru o populație în creștere, pentru ca comunitatea agricultorilor uh, să supraviețuiască și să um, se găsească într-o situație mai bună. Uh, Haideți uh, să analizăm informațiile concrete înainte să ne grăbim să adoptăm legi, să facem declarații. Haideți să investim în cercetare și dezvoltare pentru a ști mai bine despre ce este vorba. Christophe Beșu, a te la parola. Christophe Beșu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După părerea mea, această chestiune a încălzirii climatice corespunde realității și nu mă bazez pe rapoarte pentru a afirma acest lucru, ci pe întâlniri cu producătorii, spre exemplu, de producătorii de stridii. Știm, spre exemplu, că există modificări în funcție de nivelul de altitudine, uh, modificări în vegetație. Și eu sunt de părere că în această chestiune a modificărilor climatice trebuie să fim extrem de prudenți uh, în modul în care abordăm această problemă pentru a nu stigmatiza pe cei care sunt în fond și la urma urmei victime ale acestor uh, schimbări climatice. Doresc să mulțumesc domnului Lofol pentru acest raport și cu siguranță vom avea ocazia să analizăm amendamentele. Dar în ceea ce privește orientarea globală a raportului, aș vrea să ne gândim la două aspecte. Dacă constrângerile pe care le impunem propriei noastre agriculturi în, numele luptei împotriva schimbărilor climatice trebuie să ne uh, conducă la o restrângere suplimentară a, suplimentară a terenurilor uh, agricole, ei bine, nu cred că situația mondială în domeniul agriculturii va fi mai bună decât uh, este acum. De aceea trebuie să spunem, uh, că nu trebuie să mergem prea departe în liberalizare și, de asemenea, și în cadrul reformei PAC e nevoie de reciprocitate, în așa fel încât produse care nu respectă normele de mediu să nu poate să intre pe teritoriul Uniunii Europene atât de repede și atât de simplu. Pentru că dacă importăm un număr din ce în ce mai mare de produse agricole, uh, Uh, din uh, țări unde exploatările agricole și crescătoriile nu țin seama de bilanțul uh, de mediu, atunci vom accelera problema. Spre exemplu, s-a vorbit foarte mult de carnea de vacă din Brazilia care de fapt este produsă ca urmare a despăduririi în Amazonia. Se face în condiții care sunt nefaste, atât din punct de vedere al producției, cât și din punct de vedere al transportului carnea aceasta este exportată și bilanțul global asupra încălzirii climatice trebuie să fie calculat și luat în considerare. În Franța importăm până la 10.000 de tone de carne de vacă din Brazilia. Deci dacă noi reducem producția în Franța și vom continua să importăm, vom accentua poate problema. Cum anume vom putea să devenim conștienți de faptul că e vorba de un subiect planetar? Deci această conștiință la nivel mondial, conștientizare la nivel mondial trebuie să aibă loc. Raportul acesta este important atât pentru conștientizare, ci, dar și pentru uh, modul în care vom aborda discuțiile la nivel internațional. Pentru că dacă vom avea o viziune mult prea europeană, vom uita faptul că e vorba de o încălzire globală, planetară. Deci deciziile pe care noi le luăm trebuie să se integreze într-un cadru mai amplu. Bine. Bine. Cred că discuția a fost fructuoasă. Doresc să-i mulțumesc și eu lui Stefan Le Foll Nu trebuie să intrăm acum în detalii aici, la ședința comisiei, pentru că am făcut-o la atelierul pe care l-am avut nu de mult, dar cred că acest rol pozitiv al agriculturii în, schimbările, în lupta împotriva schimbărilor climatice, așa cum a făcut-o Stefan. Acum dau cuvântul reprezentantei comisiei, Miriam Riesen, din partea DG Agri și apoi dau din nou cuvântul lui Stefan Löffel. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia dorește să mulțumesc raportorului pentru acest document. Uh, în uh, discuțiile noastre precedente în Comagri, dar și în Comisia ITRE, am uh, avut ecouri și în presă. E bine, toată lumea este de acord pentru a spune că este un raport extrem de util și de important. Nu vreau să relansez dezbaterea cu privire la uh, modul în care agricultura face sau nu face parte din problemă sau din soluție. Cred că aici e o chestie, chestiune de Uh, punct de vedere. Experții din Copenhaga au fost de părere că modul în care noi facem economii de energie este uh, o, o modalitate, însă nu este singura. De aceea sunt de părere că aici intervin mai multe puncte de vedere. Și trebuie să ținem seama de nenumăratele analize și rapoarte care au fost redactate, făcute de oameni de știință, Uh, făcute de, uh, așa cum spunea domnul Beșu Adinaur, făcute de către agricultori, agricultori care pur și simplu pe teren știu despre ce este vorba. Și este evident în urma acestor rapoarte că există consecințe asupra agriculturii. Și aș merge și mai departe decât uh, unii deputați care au vorbit despre dificultățile cu care se confruntă economiile din uh, Sud. Aceste probleme sunt reale în țările din Sud, însă vedem deja efecte și în țările uh, cu climă septem- septentrională. Există efecte în ceea ce privește precipitațiile. Spre exemplu, Marea Britania a avut de suferit de pe urma inundațiilor doi ani la rând. Solul se erodează și este evident că agricultura, dar și alte sectoare de activitate, se află într-o perioadă de dificultate. De asemenea, mai există și efecte în ceea ce privește bolile care se răspândesc și care se probagă către nord uh, pentru anumite specii care nu se pot adapta în țările din nord. De asemenea, există un impact variabil de la o regiune la alta. Însă, în final, aș spune că până la urmă e vorba de o, o problemă de timp. Trebuie să facem în așa fel încât să permitem agriculturii să se adapteze și să o facă în timp agricultura, dincolo de faptul că are de suferit de pe urma impactului schimbărilor climatice, are de asemenea și efecte uh, în ceea ce privește uh, gazele cu efect de seră, CH4 și uh, CO2 eforturi și progrese au fost deja uh, făcute și înregistrate până în prezent. Foarte multă lume uită faptul că sectorul agricol, pe toată perioada discuțiilor de la Kyoto, mai ales în Europa, a diminuat cu 20% emisiile sale. Și cred că sunt puține sectoare, puține regiuni în lume care se pot mândri cu o astfel de uh, reușită. Cu toate acestea, trebuie totuși să recunoaștem că această scădere nu se datorează unei politici de luptă împotriva gazelor cu efect de seră, o politică intențională. Multe decizii au fost luate în cadrul diferitelor reforme PAC, spre exemplu decuplarea, directiva nitratelor și așa mai departe, măsuri care au avut un efect, un efect pozitiv acolo unde au fost aplicate, un efect pozitiv în ceea ce privește gazele cu efect de seră. Și măsuri recente au fost luate în acest sens și vom vedea cum anume uh, vom uh, monitoriza acest lucru pe viitor. Apoi, mai mulți deputați au subliniat importanța captării carbonului în instalațiile agricole la nivel european. Toate aceste lucruri sunt indicate în raportul domnului Lofol și Comisia împărtășește aceste puncte de vedere. Acum întrebarea este oare, având în vedere că am făcut deja eforturi, oare ne mai putem odihni acum? Eu nu cred. Mai întâi pentru că, după cum vă spuneam, impactul va fi din ce în ce mai mare pe viitor și apoi încă nu suntem siguri că ceea ce a dus la o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în ultima decadă în ultimele două decade uh, că aceste efecte de uh, scădere vor persista, vor continua. Nu suntem siguri de asta, pentru că, uh, bineînțeles, și agricultura, ca și celelalte sectoare de uh, activitate, trebuie să contribuie la această luptă împotriva gazelor cu efect de seră. Bineînțeles, trebuie să luăm măsurile necesare pentru a ajuta pe agricultori să se poată adapta, să facă față impactului și eventual să anticipeze viitoarele impacte. Uh, va trebui să atenuăm pe cât posibil uh, volumele de gaze cu efect de seră, dar în același timp va trebui să vedem cum anume vom face față celelalte provocări majore și anume cum anume agricultura va continua să hrănească populația. Apoi, pentru a ajunge acum la anumite aspecte concrete din raport și cu care suntem absolut de acord. Știți că anul trecut Comisia a publicat două documente la care se referă acest raport, cu unul cu privire la atenuarea schimbărilor climatice și al doilea cu privire la adaptare, e bine, vedem că punctele principale sunt următoarele. E vorba mai întâi de o abordare integrată. Schimbarea climatică nu este doar un subiect care este la modă și pe care le evocăm din când în când pentru a vorbi de plăcerea, de dragul de a vorbi ci trebuie să vedem pe ansamblul politicii agricole comune, ținând seama și de celelalte obiective, cum anume vom acționa în mod integrat. E nevoie de sinergii. E nevoie de măsuri care să permită agricultorilor să se adapteze, să producă în mod mai eficient, ținând seama raportul între costuri și beneficii, și în același timp e nevoie și de sinergii cu celelalte politici și celelalte obiective, spre exemplu obiective de mediu, obiective economice, obiective sociale și așa mai departe. Este evident că va trebui să aprofundăm modul în care vom captura carbon, carbonul, cum anume îl vom stoca, uh, cum anume îl vom utiliza. Știm că există anumite tipuri de sol care, care își au o capacitate de captură mai ridicată și așa mai departe. Va trebui să vedem ce vom face cu regiunile umede care va fi contribuția pe care o va putea avea um, agricultura de tip ecologic. Apoi, va trebui să fim mai eficienți în ceea ce privește consumul de energie consumând mai, puțin, mai puțină energie de origine fosilă pe care va trebui să continuăm să o utilizăm, pentru că deocamdată încă nu avem de ales, dar în același timp va trebui să, pro, să găsim un mod de producție a unor energii alternative care să ne permită să reducem dependența față de energiile fosile. Bineînțeles, trebuie să dezvoltăm uh, Uh, cercetarea. Mulți dintre dumneavoastră s-au referit la acest lucru. E un subiect complex și de aceea trebuie să investim în cercetare. Cercetare fundamentală. Direcția Generală Agri, Envi, cercetare, toate aceste organisme, instituții, organisme din statele membre uh, s-au aplicat asupra acestui subiect. Sunt foarte mulți oameni de știință care analizează aceste subiecte și este evident că încetul cu încetul vom obține rezultatele acestor cercetări și vom putea să beneficiem de pe urma lor. Apoi, va trebui să transmitem aceste cercetări întregului lanț de producție în domeniul agricol. E vorba de informare. Mai există și un element esențial, și anume consumatorii. Dumneavoastră, în raportul dumneavoastră, v-ați referit la etichetare. Nu vom putea să scăpăm din vedere acest subiect pe termen lung. Știți că există supermarketuri care au început deja să pună pe etichetă amprenta de carbon. Bineînțeles, până acum au făcut acest lucru din punct de vedere strict marketing, fără să aibă standarde clare, măsurabile și așa mai departe. Dar este evident faptul că consumatorul va fi un consumator care va dori să știe și această informație. Va trebui să oferim informații fiabile în același timp, trebuie să întărim cooperarea între statele membre, pentru că foarte multe lucruri interesante sunt realizate la nivel local, la nivel regional, în diferitele state membre. Un alt element care a fost subliniat de mai mulți deputați este acela al schimburilor internaționale. Este evident că uh, Știu că aceste probleme uh, în ceea ce privește uh, carbonul uh, pot fi rezolvate doar la nivel internațional, la nivel global. Iar subiectul este atât de important încât la Copenhaga am, ne-am confruntat cu o adevăr, un adevărat război din partea țărilor exportatoare care nu vor ca această problemă să fie abordată. Deci vedeți că nivelul internațional este unul absolut esențial. Iar în concluzie aș spune că nu putem găsi o soluție uh, Uh, gata, făcută de la sine, o soluție mir- miraculoasă. Nu. E nevoie de o agricultură dinamică care să poată să facă fața ansamblului provocărilor, atât cele strict legate de uh, producție agricolă, cât și cele legate de mediu și de dezvoltare durabilă. Și va trebui să eficientizăm resursele, energie, apă și așa mai departe. Toate analizele demonstrează că consumatorii europeni sunt gata să plătească și să susțină financiar agricultura europeană, fie în mod direct în calitate de consumator prin cumpărături, fie în calitate de contribuabil prin finanțarea la nivelul bugetului comunitar. Ei sunt gata să facă acest lucru, dar cu o condiție, ca acest lucru să aibă drept consecință directă o agricultură durabilă mai ales în domeniul schimbărilor climatice. După cum bine știți, această chestiune este considerată ca fiind una esențială, așa cum spunea președintele Barroso în discursul său inaugural, așa cum a spus președintele Van Rompuy recent și, după cum a spus, și comisarul pentru agricultură, domnul Cioloș. Este evident că aceste chestiuni sunt deosebit de importante pentru viitoarea reforma PAC. Bine. Bine, grazie. Bine, mulțumesc foarte mult Comisiei și acum dau cuvântul lui Stefan Lefol pentru a trage concluziile. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Au, s-au făcut mai multe tipuri de intervenții. Mai întâi cei care au exprimat dubii în legătură cu schimbările climatice. A spus-o domnul Barroso, a spus-o Comisia, au spus-o toți șefii de state din Uniunea Europeană. S-a spus la Copenhaga, se spune acest lucru de ani de zile. Dacă Comisia pentru Agricultură se consideră că are posibilitatea de a contrazice toate punctele de vedere politice exprimate în Europa, trebuie să spun sincer că este o provocare serioasă și foarte riscantă. Să nu uităm riscurile. Dacă așa cum a spus o reprezentanta Comisiei, nu suntem capabili să spunem de ce dorim o politică agricolă și mai ales pentru că agricultura poate să reprezinte o soluție la problema mediului în general, vă urez mult succes pentru a explica mâine că trebuie să avem în continuare un buget pentru politica agricolă comună atât uh, un buget important, așa cum dorește comisia noastră, pentru că problema, interesul fundamental al nostru, că toți luptăm pentru a apăra agricultura la nivel european, este justificarea ei, că ea se poate să răspundă atât problemei alimentare în lume și în Europa, cât și problemei mediului în lume și în Europa și în același timp să fie o agricultură care să permită să asigure un viitor fermierilor. Pentru că problema pentru toți cei care se întâlnesc cu agricultorii și eu mă întâlnesc deseori cu ei este ce perspective le oferim noi? E vorba doar de ideea că într-un concurs general să dorim să fim cei mai buni din lume? Sau credeți că le oferim o capacitatea noastră de a organiza agricultura europeană pentru a fi performantă din punct de vedere economic, ecologic, dar și din punct de vedere social? Iată care trebuie să fie obiectivul nostru. Și această dezbatere privind lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie integrată în problemele globale ale agriculturii. Nu trebuie să pierdem vremea cu obiectivul care a fost acceptat de toată lumea, Altfel, riscăm să ne izolăm. Deci, eu consider că astăzi, în fața cetățenilor și pentru fermieri, trebuie să deschidem noi perspective, să oferim noi soluții, să organizăm un proiect politic în Uniunea Europeană în interesul agriculturii și agricultorilor. Iată obiectivul indirect al acestui raport. Nu este doar lupta împotriva schimbărilor climatice, e vorba de întregul proiect agricol pentru toți europenii. În al doilea rând, în legătură cu eficiența și cercetarea. Într-adevăr, avem nevoie de mai multă cercetare. Și, sincer, nu e vorba doar de a spune vom investi mai mult în cercetare, dar ce tip de cercetare? Cum evoluează azi lucrurile? Doar pe baza cercetării în domeniul chimiei sau în domeniul uh, organismelor modificate genetic? Sau e vorba, în general, de o cercetare care să poată să aducă soluții tehnice la această combinație de factori agricoli, pământ, apă, sol, aer, pentru a avea rezultate, pentru a fi avea o agricultură productivă și durabilă. Deci avem nevoie de mai multă cercetare, dar aceasta trebuie să fie orientată și este de responsabilitatea noastră de oameni politici să spunem acest lucru. Deci eu consider că avem nevoie de mai multă eficiență, într-adevăr, dar nu trebuie să uităm faptul că avem nevoie de un nou mod de producție în general la nivel european ținând cont mai întâi de condițiile de producție ale ecosistemelor și de situația agriculturii din fiecare țară. Situația din Irlanda nu e aceeași cu cea din Portugalia sau Spania. Și trebuie să ne gândim la o politică agricolă care să îi ajute pe toți pentru a fi, toți să poată fi cât mai eficienți acolo unde se află. Deci, într-adevăr, avem nevoie de cercetare și eficiență, dar pe, dacă avem un obiectiv politic, nu e vorba doar de cuvinte, trebuie să ne oferim mijloacele de a reuși această tranziție de la, tranziția, de la agricultura ultimilor 40 de ani la o agricultură care va include trecerea spre durabilitate. De aceea, vom discuta un raport și privind viitorul pacului după 2013. De aceea e important să discutăm împreună, să ne asigurăm că ideile noastre vor fi convergente spre obiective comune și pentru a da agricultorilor europeni perspective adevărate pentru viitor. Bineînțeles că va trebui să discutăm despre problemele mondiale, cele discutate la OMC. Am spus-o de multe ori aici. Putem fi liberali în opiniile noastre să favorizăm uh, schimburile economice, dar să nu uităm care sunt condițiile producției în lume în ceea ce privește mediul, așa cum a spus Cristol Beșiu, dar și în nivel social. Va trebui să discutăm lucrurile. Și poziția tradițională a Comisiei de a negocia întotdeauna la OMC pentru a scădea barierele vamale ale Uniunii pentru a favoriza exportul de servicii sau uh, bunuri industriale, poate trebuie să ne schimbăm poziția la scară planetară. Sincer, de 20 de ani încoace ni se spune că liberalizând schimburile vom rezolva problema foametei în lume. De 20 de ani ni se spune acest lucru, dar acum am trecut la peste un miliard de locuitori ai lumii care suferă de foame. Deci, iată probleme care trebuie discutate, trebuie rezolvate în Comisia Agri și uh, la alte niveluri, tocmai pentru a vedea cum putem rezolva aceste probleme sociale și de mediu. Deci, pentru mine, acest, și după cum am spus, voi încerca să ajungem la compromisurile necesare. Cred că Comisia Agri trebuie să avanseze, să meargă înainte nu trebuie să ne considerăm că noi suntem capabili să acționăm izolați de ceilalți. Trebuie să oferim uh, soluții pentru a oferi perspective și cu cât vom fi mai uniți, cu atât acest raport va fi uh, mai pertinent și astfel vom putea apăra o nouă politică agricolă comună în interesul mediului, în interesul economic și în interesul social. Bine. Bine. Bine. Discuția a fost fructuoasă. Vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc lui Stefan Lefol și tuturor celor care au luat cuvântul. Doresc să vă amintesc că pe 17 martie vom adopta acest raport. Și acum încheiem ședința comisiei noastre. Ne vedem mâine dimineață cu coordonatorii la ora 9 și apoi continuăm cu toți colegii din comisie la 10.